So, ladies and gentlemen, it's eight minutes past ten. I would li like to open today's AFET committee. Dragi colegi, ne începem uh, ședința Comisiei AFET. În primul rând, îmi cer scuze pentru faptul că ieri nu am putut să vin. A trebuit să iau cuvântul la înmormântarea unui fost membru al cabinetului meu în Saxonia de jos, Saxonia inferioară. Îi urez bun venit acum domnului Zigrid uh, Mureșan, raportor al Comisiei Budget pentru raportul pe 2018 uh, pentru a discuta prioritățile noastre pentru anul viitor. Vom avea un aviz și vom vota amendamentele bugetare în luna august și ne vom concentra asupra rubricii 4, cheltuielile pentru um, activități externe din cadrul financiar multianual. Îi dau cuvântul acum lui Siegfried Mureșan, după care raportorul afet pentru aviz, domnul Preda. Siegfried, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru faptul că îmi permiteți să vin aici în această dimineață. Astăzi sunt aici pentru a vă prezenta principale priorități uh, politice pentru bugetul Uniunii, pe care le-am prezentat și pe care le-am adoptat cu o majoritate mare în plenara din martie de la Strasburg. Însă, în al doilea rând și mai important, am venit aici pentru a vedea ce credeți dumneavoastră despre prioritățile specifice, despre proiectele specifice pe care trebuie să le echipăm cu fondurile necesare în bugetul pe anul viitor. Mi-aș dori ca prezența mea astăzi aici să fie începutul colaborării noastre pe anul acesta și, după cum spuneam, deja s-a adoptat raportul și orientările pentru bugetul pe anul viitor, deci principalele priorități politice și acum așteptăm din partea Comisiei proiectul de buget la sfârșitul lunii mai, după care la negocierile pe care le vom avea cu Consiliul și cu Comisia, uh, eu trebuie să știu care este părerea dumneavoastră în legătură cu acest proiect de buget al Comisiei și e important de asemenea să uh, îmi spuneți ce evoluții au apărut între timp. Deci de aceea e foarte important avizul colegului Cristian Preda în numele Comisiei AFET. Referitor acum la principalele priorități politice. Pentru bugetul pentru anul viitor eu am stabilit două priorități. În primul rând creștere și locuri de muncă și în al doilea rând securitatea cetățenilor. Eu cred că asta așteaptă cetățenii de la noi în primul rând, locuri de muncă și numărul 2, securitate. Și cum obținem acest lucru? În primul rând, pentru a sprijini creșterea și crearea de locuri de muncă, e nevoie de o economie puternică, competitivă, fiabilă în uh, ochii investitorilor și a sectorului privat. Deci vom consolida infrastructura, cercetarea și inovarea, vom sprijini IMM-urile, antreprenorii, mai ales pe cei tineri, pentru ca proiectele consolidate, să fie cele ce țin de Orizont 2020, uh, COSME, Connecting Europe Facility și Erasmus, bineînțeles, deoarece Erasmus nu e doar un program de schimb pentru studenți, ci, după cum știți, peste 60% din angajatori, când uh, angajează un tânăr, uh, apreciază experiența sa internațională. Deci, dacă participi la Erasmus, ai mai multe șanse de a-ți găsi un loc de muncă mai bine plătit. De aceea Erasmus va fi o prioritate pentru bugetul de anul viitor. Acum, referitor la cea de-a doua prioritate, securitatea cetățenilor, un element relevant pentru Comisia Fed. Ce ne dorim aici? Ce mi-aș dori să obținem? În primul rând, resursele de la rubricele 3 și 4 sunt limitate, după cum știți. Și întrebarea e cum putem obține mai multe cu aceste resurse limitate. Și, în primul rând, sprijin pe deplin acțiunea pregătitoare a Comisiei în domeniul apărării. Anul trecut, când am fost raportor din umbră pentru bugetul Uniunii pe 2017, am sprijinit acțiunea pregătitoare de la bun început. Acum, în orientările pe care le-am înaintat și pe care le-am adoptat în plenară, formularea e foarte clară. Sprijinim, deci, în primul rând, orice inițiativă în domeniul um, cercetării um, ce ține de apărare și e clar că nu trebuie cheltuiți bani de 28 de ori pentru a obține rezultate asemănătoare în domeniul apărării. E mai bine să cheltui banii odată și să folosești rezultatul în toate țările partenere. Mulți uh, suntem și membri NATO. Deci avem efecte de sinergie ce trebuie folosite și raportul meu arată clar și cere clar o linie bugetară separată în următorul CFM pentru cercetarea din domeniul apărării, deoarece acțiunea pregătitoare e bună, însă nu reprezintă decât un început. Și, bineînțeles, industria are nevoie de o perspectivă pe termen lung. Deci, pentru a le spori securitatea cetățenilor, în primul rând, această acțiune pregătitoare, în al doilea rând, consolidarea agențiilor cu competențe în domeniu Frontex, Eurojust, EASO, Europol pentru o mai bună protejare a frontierelor și un mai bun flux de informații în ceea ce privește riscurile legate de traficul de persoane, de arme, de droguri, uh, terorismul și așa mai departe. Și pentru a avea o uniune mai sigură, vecinătatea noastră imediată este foarte importantă. La răsărit vedem o federație rusă din ce în ce mai activă, aș spune chiar mai agresivă, domnule președinte, și vedem și provocări majore în uh, sudul uh, Uniunii Europene. De aceea e important să sprijinim țările din uh, estul Europei, ca restul Uniunii Europene, care au ratificat acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Aceasta trebuie să fie o prioritate. Georgia, Ucraina și Moldova ar trebui să beneficieze de mai multă asistență financiară, cu niște condiții stricte, bineînțeles, pentru a-și consolida instituțiile, combate corupția, pentru a îmbunătăți statul de drept, independența justiției, pentru a combate spălarea de bani, pentru a-și reforma procuratura și tribunalele supreme. Deci vecinătatea de est, cele trei țări care au acorduri semnate, acorduri de asociere și, bineînțeles, vecinii din sud. În mai, cu Comisia bugetă am fost în Iordania și Liban. Și ne-am dat seama că putem obține mult mai multe dacă sprijinim refugiații acolo. Deci un euro cheltuit acolo e cheltuit mai bine decât în UE. E mai ieftin, din punct de vedere politic ne mai ușor și e mai sigur să-i ajut pe cei care au nevoie acolo la fața locului. Și e preferabil. Și refugiații de acolo ne spun clar că imediat ce războiul se încheie, se, vor, se sfârșește, se vor întoarce în, țările, în țara de origine. Deci sprijinul pentru vecinătatea răsăriteană și sudică e esențial. Acum, referitor la fondurile fiduciare, fiduciare. Știți că atunci când au fost create aceste fonduri, noi ce de la buget am spus că sunt necesare, sunt utile, însă trebuie să știm că Parlamentul uh, nu trebuia să afle din presă că e nevoie de 500 de milioane de euro pentru facilitatea pentru Turcia. Uh, întâi s-a spus că erau 500 de milioane, după aia un miliard. Am făcut-o pentru că a fost necesar, însă am spus clar, era o situație de urgență, însă pe viitor Parlamentul trebuie să fie mult mai implicat în uh, aceste fonduri fiduciare și am văzut evoluții pozitive. Comisia ne informează regulat în legătură cu starea implementării, una la mână și în al doilea rând va invita reprezentanții ai Parlamentului European la reuniunile Consiliului uh, de Conducere a acestor uh, fonduri financiare. Deci noi avem mandatul, le-am făcut uh, tema, am promis 1,4 miliarde dintr-un buget uh, dificil, însă statele membre din angajamentele lor nu au promis decât 117 milioane, deci e clar că trebuie să facă ce au promis. Și câteva cuvinte în legătură cu revizuirea CFM-ului. Rubrica 4 ar fi Uh, una care ar fi revizuită, din motive bune. CFM-ul a fost decisiv în anul 2013 pentru perioada 2014-2020, să noi atunci nu anticipasem criza refugiaților, nici faptul că vom avea atâtea provocări legate de securitate și terorism. Deci trebuie să facem mai multe. Statele membre vor ca noi să facem mai multe, deci la rubrica 4 e nevoie de mai multe resurse. 1,4 miliarde de euro uh, ar fi suma în plus pentru procesul de parteneriat și 250 de milioane pentru EFSI-ul extern și 270 de milioane pentru extinderea Uh, mandatului Băncii Europene de Investiții și de asemenea bani pentru uh, asistența macrofinanciară. E nevoie de toate acestea, să pentru toate acestea trebuie aprobată o revizuire a CFM-ului. Am fost de acord cu Consiliul, noi ne-am făcut tema, am adoptat totul rapid și colegii trebuie să știe că și Consiliul trebuia să adopte revizuirea CFM-ului săptămâna trecută la Consiliul Afaceri Generale însă la cererea Marii Britanii s-a amânat totul până la alegerile uh, din Marea Britanie. Și vreau să spun un lucru foarte clar aici. În primul rând, o amânare câteva luni nu e o problemă. Dacă adoptăm în iulie, tot va fi suficient Însă dacă nu adoptăm CFM-ul revizuit, bugetul anul va fi foarte problematic, deoarece nu vom putea finanța ceea ce am plănuit că vom finanța la rubrica 4, dar și în alte domenii. Revizuirea vrea să includă și finanțarea pentru COSME, pentru IMM-uri cu 100 de milioane, pentru cercetare și inovare cu 200 de milioane. Deci ceea ce vreau eu să vă spun e cât de importantă e revizuirea CFM-ului și cât de important e, deoarece și Marea Britanie poate beneficia atâta timp cât încă e membră a UE, mai ales în domeniul cercetării și inovării. Marea Britanie e principalul beneficiar, dintr-un motiv bun. Institutele de cercetare și universitățile sale sunt uh, cele mai de vârf la nivel internațional. La proiectele pilot, domnule președinte, lucru menționat uh, înainte pe scurt am uh, primit proiectele pilot, termenul a fost astăzi la prânz, e astăzi la prânz. Vom transmite toate aceste proiecte pilot Comisiei Europene pentru evaluare, după care împreună vom hotărâi un pachet pe care Parlamentul îl va propune pentru finanțare, pe baza proiectelor pilot care au primit nota A sau B din partea Comisiei Europene. Deci acestea vor fi finanțate cele pe care Comisia le va considera ca fiind bune. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc mult pentru ocazia de a discuta astăzi aici și, bineînțeles, aștept avizul colegului pe care îl va, avizul elaborat de colegul Cristian Preda. Vă mulțumim, domnule Zicfrid Mureșan, pentru aceste remarci. Acum, raportorii noștri, începem întâi cu raportorul, după care cu raportorul din umbră primul rând să salut uh, tradiționala prezență a raportorului pentru buget în Comisia AFET. It's Romanian. Mulțumesc. Um, și, uh, pentru că, sigur, uh, trebuie să discutăm înainte de începerea procedurii de negociere bugetară prioritățile în materie de afaceri externe pentru anul ce urmează. Uh, salut uh, uh, deopotrivă recenta adoptare a orientărilor generale pentru pregătirea bugetului două mii optsprezece care menionează deja câteva dintre subiectele de politică externă pe care comisia noastră ar dori să le vadă reflectate în bugetul pentru anul viitor și siegfried uh, mureșan a menționat câteva dintre ele. Uh, printre aceste priorități, uh, reamintesc și eu, se numără continuarea implicării financiare a Uniunii în gestionarea crizei refugiaților, uh, atât prin finanțarea facilităților, precum cea pentru refugiați din Turcia, cât și prin concentrarea eforturilor asupra ceea ce noi numim cauzele profunde ale migrației. Um, dar sigur aceste obiective nu trebuie să afecteze în mod negativ alocările financiare pentru alte instrumente de politică externă uh, vreau să subliniez acest lucru e esențial ca bugetul pentru politica externă să fie suficient de consistent pentru a permite o acțiune credibilă și care să aibă un impact uh, real uh, e un principiu pe care l am afirmat și noi grupul ppe și alte grupuri politice în mod constant. Uh, aș insista asupra patru uh, chestiuni uh, care mi se par importante și trebuie să spun că în calitate de raportor al acestei opinii a Comisiei pentru Afaceri Externe voi urmări cu mare atenție propunerile care vor veni de la Comisie și la Consiliu în aceste patru, în aceste patru domenii. E vorba mai întâi de politica de extindere, și mai ales de susținerea țărilor din Balcanii de Vest. Uh, mai multe țări din regiune, din Balcanii de Vest, candidate, potențial candidate, au astăzi dificultăți importante uh, din punctul de vedere al funcționării democratice, tensiuni în creștere peste tot, Macedonia, Albania, Kosovo, peste tot, practic. Muntenegru, uh, sigur, cu explicația NATO, Bosnia, țara pentru care sunt raportor, în toate țările avem tensiuni uh, semnificative. În aceste condiții, cred că trebuie să acordăm prioritate susținerii bunei guvernanțe a proceselor de democratizare în toate aceste țări, inclusiv prin susținerea luptei împotriva corupției, uh, de asemenea cred că ameliorarea administrației publice întărirea societății civile independența presei sunt importante uh, de uh, menționat aici. Uh, cred de altfel că aceste obiective pot fi urmărite și când vine vorba despre turcia chiar dacă așa cum s a discutat ieri în marginea raportului pornind de la raportul kati piri um, rămâne să vedem cum definim relația politică uh, între noi și turcia dar obiectivele uh, pe care le am menționat susținerea libertății presei lupta împotriva corupției cred că trebuie asumate și pentru balcanii de vest și pentru turcia. al doilea punct uh, pe care vreau să l menționez susținerea vecinătății și vecinătății sudice și vecinătății estice um, politica de vecinătate este gândită pentru a um, păstra stabilitatea în, uh, în, la sud și la uh, est și uh, pentru a, dezvolta, pentru a stimula dezvoltarea țărilor din vecinătate e evident că politica de vecinătate trebuie să beneficieze din acest punct de vedere de resurse. în al treilea rând vreau să subliniez importanța acordării unei finanțări suficiente pentru bugetul politicii externe și de securitate comune întrucât uh, această politică are uh, menirea de a uh, contribui la construcția păcii a securității dar și pentru a întări rolul uniunii europene pe plan internațional. acum în vizitele noastre externe am avut de multe ori ocazia să vedem în ce fel e percepută politica externă de către interlocutorii noștri. Da, domnule președinte, am să închei în curând. Uh, și uh, cred că uh, un buget pe măsura ambițiilor noastre trebuie să fie alocat. În fine, menționez importanța capitală a instrumentului pentru democrație și drepturile omului într un moment în care la nivel global aș spune atacurile la adresa drepturilor omului și a principiilor democratice sunt tot mai frecvente. Vedem uh, contestate uh, și universalitatea drepturilor omului și uh, îndreptățirea noastră ca europeni de a apăra drepturile și democrația în diverse părți ale lumii. Cam asta am vrut să spun. Îi mulțumesc lui Siegfried pentru că a venit astăzi în fața comisiei noastre și sunt convins că o să colaborăm Uh, uh, foarte bine. Mulțumesc mult! Right, thank you. Vă mulțumim. E vorba de schimb de vederi. Dragi colegi, nu prea avem uh, mult timp. Au sosit oaspeții din Kosovo. Patru persoane s-au înscris. Doamna Calniete, domnul Galer, doamna Gil și domnul Fleckenstein. Look, you've got to take note of all the names, please. So, Please, who else would like... Cine mai dorește să intervină? Să închidem lista de vorbitori. Șase persoane, un minut și jumătate fiecare. Domnul Peterle, mai dorește cineva? Avem timp. Numărul 8. Hey, colleagues, the first, the second, the third, the list is closed. Gata, s-a judecat. Un minut și jumătate fiecare. Ne așteaptă oaspeții din Kosovo. Thank you, Chair, and thank Mulțumesc, uh, domnule președinte, și mulțumesc, uh, Siegfried, pentru schimbul de opinii. Sunt raportoare din umbră de la SND și mă bucur că avem această ocazie. E important să cooperăm noi, cei de la FED, cu bugete. Ca și anul trecut, uh, acțiunile externe vor fi esențiale pentru a face față provocărilor multiple cu care se confruntă Am discutat despre cauzele conflictelor care uh, destabilizează vecinătatea, migrația, refugiația, va trebui să colaborăm pe schimbare climatică și, consolid, și să consolidăm uh, colaborarea cu partenerii strategici, deoarece apele sunt tulburi acum și rubrica 4 e importantă și trebuie să oglindească angajamentele și să fie finanțată corect. Și, într-adevăr, trebuie să folosim flexibilitatea, instrumentul de flexibilitate, ajutorul de urgență și înțeleg că încă nu s-a stabilit CFM-ul, însă e important să avem o creștere a plafonului uh, atunci când se va face revizuirea. Noi, ca și anul trecut, vom uh, supraveghea lucrurile și e important ca Parlamentul să joace un rol cheie în ceea ce privește utilizarea fondurilor fiduciare, deoarece suntem foarte îngrijorați ca acestea să fie uh, practic ocazie de a lua cu mâna, de a da cu mână și de a lua cu cealaltă din partea statelor membre. Avem facilitatea pentru refugiații din Turcia și e important să supraveghem de aproape ce se întâmplă. Un alt element. Nu mai puteți, nu mai puteți. Planul de investiții. Eh, ceva ce ne îngrijorează mult în grupul nostru. Deci e important să vedem ce se întâmplă. E important să ne concentrăm pe eradicarea sărăciei, mm, pe migrație și să ne asigurăm că există o coerență a politicilor și o plus valoare. Ne așteaptă oaspeții din Kosovo. Eh, totul depinde de dumneavoastră. Păstra- respectați-vă timpul, doamna Calnier. Thank you. Um... I will, directly proceed. Voi trece eh, direct la subiect. Eh, nu-l voi mai lăuda pe colegul Mureșan. El știe că îi apreciez munca și eh, a făcut o treabă foarte bună. Este foarte important ca structura Stratcom existentă astăzi să fie extinsă în cadrul SEAE și vrem să o extindem de la 8 la 16 angajați. Până acum nu a existat o sprijin pentru o astfel de cerere, nici în Parlament, nici în Consiliu. Eh, cel puțin nu în bugetul de până acum. Acum îl întreb pe raportor cum arată situația în prezent va exista în buget uh, o sumă disponibilă suplimentară pentru a fi alocată Stratcom? Mulțumesc. Mulțumesc, Sandra. Domnul Fleckenstein acum. Foarte pe scurt, domnule președinte, sunt foarte de acord cu cele spuse de prietenul meu, Cristian Preda. Avem nevoie de timp pentru a analiza în profunzime uh, chestiunile care au fost uh, aduse în discuții. Și poate că ar fi bine să avem și unele exemple ilustrative care să, care să arate cum putem să uh, îmbunătățim politicile noastre. Domnule Mureșan, uh, spuneați la sfârșitul prezentării dumneavoastră că Comisia pune la dispoziție două puncte de vedere, A sau B, și ne-am putea să ne, răm pe, să ne pliem pe poziția A a Comisiei. Da, dar, da, totuși, poate ar trebui să zicem noi, uh, Parlamentul, uh, elaborăm propria noastră poziție și nu urmăm poziția Comisiei. Poate ar fi mai bine. Domnul Sole. Evident, uh, domnule președinte, avem nevoie de resurse uh, suplimentare pentru finanțarea corespunzătoare a SAE este de importanță crucială pentru Uniunea Europeană de a avea o politică de vecinătate eficientă și a, pentru asta este nevoie nu doar de îndemânare și voință politică, ci și de uh, finanțare uh, corespunzătoare. Eh, sigur că se poate vorbi și despre mijloacele suplimentare ce trebuie alocate celor care vin eh, la noi, însă trebuie să eh, vorbim și despre politica de vecinătate, de cum ne ajutăm vecine pe cei care sunt, trăiesc aproape de noi. În acest context, trebuie să vă spun că nu împărtășim entuziasmul pe care l-ați afișat uh, vis-a-vis -vis de uh, politica uh, de apărare și cercetarea în domeniul apărării. Mulțumesc, domnul Galer. Pe scurt, domnule președinte, susțin cele spuse de colega Caniete în legătură cu East Stratcom și Îți mulțumesc și pentru observația făcută vis-a-vis -vis de cercetarea în domeniul apărării, că anume trebuie să eh, dezvoltăm o perspectivă de, eh, pe termen lung eh, în ce privește dezvoltarea cercetării în domeniul apărării. Evident că și Comisia a avut unele propuneri aici, însă cred că trebuie și noi să, să fim de acord că aici nu trebuie să existe alte obstacole în calea acestei evoluții. Mulțumesc! Și mulțumesc acum ultimul vorbitor, Alois Petele. Siegfried Mureșan, would you like to... Întrebarea mea a fost deja pusă de antivorbitor. Uh, domnule Mureșan, vreți să reveniți? Yes, Foarte pe scurt, pentru că așteaptă uh, oaspeții. Este foarte clar că trebuie să combatem migrația la rădăcinile sale, uh, adică lipsa infrastructurii, lipsa de securitate în țările de origine, lipsa insecuritatea alimentară și așa mai departe. Uh, Tocmai de aceea vrem să uh, uh, ajutăm țările de la sudul Uniunii Europene. Cum a spus și domnul Preda, proiectele în curs de dezvoltare care cad în competența noastră nu trebuie să fie afectate de uh, nevoile suplimentare care au apărut de la conturarea și adoptarea ultimului CFM acest uh, lucru trebuie să fie foarte clar și aici vă susțin. S-a vorbit despre vecinătatea Sudului și uh, vecinătatea de Est, dar domnul Preda a vorbit foarte clar despre Balcan și noi trebuie să fim conștienți de uh, Albania, situația din uh, Firom Macedonia, Bosnia, dacă evoluțiile de acolo uh, Uh, ne vor solicita să intervenim mai mult, să susținem mai mult lupta împotriva corupției, să susținem lupta pentru libertatea presei, atunci trebuie să fim dispuși și disponibili ca uh, prin Istratcom să, pute- uh, să răspundem în mod corespunzător. Din păcate, vorbitorul nu folosește microfonul trebuie ca în funcție de evaluarele comisiei să putem decide în ce măsură trebuie să uh, suplimentăm bugetele în uh, diferitele capitole bugetare. Asta o putem face la toamnă. Trebuie să vedem ce va face Comisia, cum va uh, prop- face propunerea sa de buget pentru anul viitor uh, și uh, ne vom, vom, ne vom uh, replia pe aceste propuneri. Deocamdată nu există o stabilitate pe termen lung în ce privește personalul la Istratcom și Uh, bugetul Istratcom este foarte limitat, câteva sute de mii de euro anual doar. Uh, deci uh, se poate face o eventuală analiză a propagandei din dar nici de cum nu se poate um, contracara. Deci intervențiile sunt oarecum ad hoc în funcție de informațiile care parvin din aceste țări cei care contribuie voluntar uh, uh, la eforturile Stratcom uh, sunt jurnaliști, sunt alte persoane din aceste țări. Deci, deocamdată, Stratcom se bazează pe niște resurse care sunt inconstante și tocmai de aceea trebuie să oferim o perspectivă de lungă durată pentru Stratcom, inclusiv prin deschiderea unei linii bugetare suplimentare. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Zigfried Mureșan, pentru acest schimb de opinie cu privire eh, la eh, bugetul 2018 al Uniunii Europene. Sper că eh, intervențiile colegile v-au fost utile în conturarea demersurilor dumneavoastră pe viitor. Acum este 10 și 37 și cred că putem să invităm pe oaspeții noștri din Kosovo în sală. Uh, nu mi-ați spus că așteaptă afară? Păi aduceți înăuntru. Ladies and gentlemen, dear colleague. Doamne și domnilor, dragi colegi, trecem la punctul 17 al ordinii de zi, schimb de opinii cu ministrul de afaceri externe al Kosovoului, Enver Hoxha. Am prevăzut o oră pentru acest schimb de vederi, schimb de opinii. Așadar, până la 11.30 și aproximativ avem timp uh, pentru această întâlnire cu domnul ministru. Domnule ministru, bine ați venit încă o dată în Comisia AFET Parlamentului European. Sunteți uh, frecvent oaspetele Bruxelles, Parlamentului European și ne face plăcere de fiecare dată să comunicăm cu dumneavoastră. Ministrul este însoțit de ambasadorul Kosovoului pe lângă, pe lângă Uniunea Europeană, domnul Nicaici, și salut de asemenea și doi membri ai adunării parlamentare kosovare, președinta Comisiei pentru Integrare European, Europeană, doamna Niomza Emeni, și îl salutăm de asemenea pe președintele Comisiei de Afaceri Externe de la Priștina, domnul Elmi Recicea. Așadar, bine ați venit, dragi colegi, în uh, grupul nostru la Comisia de Afaceri Externe a Parlamentului. La ultima comisie parlamentară pentru asociere și stabilitate, uh, UE Kosovo, în 21 aprilie, am avut ultimul schimb de opinii uh, de asemenea, domnul ministru Mustafa, uh, domnul președinte Mustafa a fost uh, săptămâna trecută la noi la Bruxelles. Acum, domnule ministru Hodja, uh, aveți posibilitatea să ne povestiți despre prioritățile dumneavoastră, să ne spuneți care este opinia dumneavoastră vis-a-vis -vis de regimul de relaxare a vizelor, care sunt relațiile dumneavoastră cu Muntenegrul dar uh, și despre cum am putea să vă susținem în uh, lupta împotriva crimei organizate, lupta împotriva corupției. Încă o dată, bun venit uh, în mijlocul prietenilor. Domnule ministru, aveți cuvântul. Uh, uh, many thanks, uh, my old friend uh, David. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, dragă prietene David. Dragi prieteni, în Parlamentul European, dragi prieteni ai Kosovoului. Vă mulțumesc pentru invitația de a reflecta împreună cu dumneavoastră asupra situației din țara mea și din regiune. Mai întâi, vreau să vă mulțumesc pentru sprijinul masiv al oferit de Parlamentul European în ultimele două decenii Kosovoului. Vă mulțumim că ne sunteți alături în uh, drumul pe care Kosovoul uh, s-a angajat uh, spre Uniunea Europeană uh, și pentru sprijinul pe care ni l-ați recordat pentru a, ca Kosovoul să poată deveni un membru de plin al comunității internaționale. Urmărim îndeaproape toate discuțiile pe care dumneavoastră le aveți în Parlamentul European și vă suntem recunoscători pentru o serie de rezoluții pe care le-ați adoptat cu privire la situația din Kosovo. Toate recomandările pe care le-ați emis uh, sunt uh, jaloane de referință pentru guvernul uh, kosovar. Astăzi este o zi importantă pentru noi, pentru că cu ajutorul uh, doamnei Lunacek, o bună prietenă noastră, am reușit să lansăm azi un grup de prietenie uh, între Parlamentul European și Kosovo. Este uh, un pas important pentru noi, pentru că atât pe termen scurt cât și pe termen lung, cred că uh, acest uh, grup de prieteni va fi o platformă foarte binevenită pentru schimburi uh, regulate. Avem o mare admirație pentru Parlamentul European și vă suntem recunoscători pentru sprijinul pe care l-am primit din partea noastră la diferite nivele. Nu vă voi reține cu Uh, un uh, discurs îndelung, așa cum se obișnuiește uh, la noi în Balcan, unde o oră nu este suficient ca să începi, să intri în tema unui discurs. Um, ca profesor de științe politice sunt obișnuit uneori să vorbesc chiar mai mult de atât, dar vă voi schița pe scurt situația și mă aștept să avem un schimb uh, de informații cât se poate fructuos. Uh, am în spatele meu patru mandate uh, parlamentare în Kosovo, deci știu cât de importante sunt aceste schimburi. Unde suntem azi, în 2017, în Kosovo? Kosovoul este cea mai tânără țară, cel mai tânăr stat în Balcani și în Europa. Și dacă comparăm Kosovoul cu, ve- cu țările din vecin, uh, constatăm că peisajul politic uh, din Kosovo este cel mai stabil din ultimii ani. Stabilitatea, securitatea și predictibilitatea au devenit uh, de acum caracteristici foarte importante pentru a înțelege mai bine ceea ce a, rezultatele obținute de Kosovo în ultima vreme. Regiunea din care facem parte este o regiune expusă multor provocări. Regiunea noastră răspunde foarte multor provocări din, din părți terțe. Și aș vrea să reflectez asupra acestor provocări împreună cu dumneavoastră imediat. După 10 ani de independență, de la declararea independenței noastre, Kosovoul este într-adevăr o poveste de succes, povestea unui stat uh, care a fost uh, creat uh, de novo din, din temelii cu toate instituțiile sale avem un peisaj politic caracterizat de uh, stabilitate politică, avem și o stabilitate uh, financiară și macroeconomică. Anul trecut am avut o creștere economică între 4 și 5%, de asemenea foarte importantă pentru dezvoltarea noastră. Sigur că consolidarea uh, statală este a fost o prioritate de prim moment a guvernului nostru. Apoi a urmat uh, consolidarea internațională. Uh, până acum am fost uh, recunoscuți de 114 state cu care avem deja relații diplomatice. Cu acest prilej reiterez apelul nostru ca cinci membri ai Uniunii Europene care până acum n-au recunoscut Kosovoul să adoptă o decizie în acest sens. Vom rămâne, așa cum a fost în ultimii 10 ani, un stat independent și credem că prin prezența noastră și Uniunea Europeană și Kosovoul vor, vor beneficia. în 2006-2007 într-un proces care a dus la uh, independența Kosovoului, pe atunci nu mi-aș fi imaginat că la 10 ani de la declarația de independență voi fi în mijlocul Parlamentului European, în care mai sunt uh, reprezentate 5 state membre care nu au recunoscut acest uh, stat. Deci uh, aceste decizii care mai sunt de luat ar fi foarte importante pentru noi. Am făcut progrese notabile în ce privește implicarea Kosovoului în Comitatea Internațională. Suntem membri în 50 de organizații regionale europene și internaționale. Acum câteva săptămâni am uh, obținut uh, aderarea la Organizația Vamală Mondială, care pentru noi este cea mai importantă organizație la care am putut adera până acum. Anul viitor sperăm să aderăm și la alte două organizații importante, UNESCO și Interpol. Și vă mulțumesc uh, pentru sprijinul pe care ni l-ați acordat și sper că ni-l veți acorda și de acum încolo, pentru că este foarte important. Cel mai important parteneriat pe care îl avem însă este cel cu Uniunea Europeană. Vă mulțumim pentru sprijinul pe care l-ați acordat pentru semnarea unui acord de stabilitate și asociere. Este nu doar temelie a unei relații contractuale uh, foarte importante între țara noastră și Uniunea Europeană, dar este și cadrul de referință uh, Uh, cel mai oportun pentru modernizarea economiei societății noastre. Lucruri de care ducem lipsă în Balcan. Și asta nu doar în ultimele 20, uh, ultimii 20 de ani, ci și în ultimele secole în Balcan. Este și motivul pentru care regiunea noastră a evoluat cu altă viteză până acum. Pentru că până acum am fost excluși de la procesul de modernizare din ultimii 20 de ani, asta în mod clar, dar și în ultimii 200 de ani. În decembrie am avut primul Consiliu de Stabilitate și Asociere. Guvernul Kosovar s-a ocupat de acest lucru împreună cu Federica Mogherini și prim-ministrul nostru, domnul Mustafa. Am avut prima reuniune la Priștina, foarte mulți prieteni care se află astăzi aici au fost și atunci la Priștina și atunci am avut o discuție foarte bună, i-am informat cu privire la ce făcuserăm până atunci. Uh, Programul cel mai important pe care îl avem la nivel intern e punerea în aplicare a acordului de stabilitate și asociere și de asemenea să punem în aplicare și agenda de reforme europene. Sperăm că vom putea să facem toate acestea în următorii doi ani, până la sfârșitul anului sau până la mijlocul anului viitor. Când vom reuși să ajungem în această etapă, atunci Kosovo își va depune candidatura ca țară în curs de aderare, pentru că suntem singurii care nu suntem stat candidat la Uniunea Europeană, așa că avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Pentru moment, Kosovo este singurul stat din regiune care nu are ocazia, nu are dreptul de a se bucura de regimul um, liberalizat de vize. Guvernul nostru lucrează din greu, astfel încât să îndeplinim toate criteriile de care e nevoie. Din câte am înțeles, în următoarele zile se vor lua niște decizii importante în Parlamentul nostru, astfel încât să ratificăm acordul de frontieră cu Muntenegru. Este una din ultimele condiții și apoi sperăm să ne bucurăm de sprijinul dumneavoastră și de sprijinul Comisiei Europene, astfel încât cetățenii kosovari să poată să călătorească fără vize. Suntem societatea cea mai activă din Balcani și suntem societatea cea mai tânără în ceea ce privește vârsta din Balcani. Dacă Kosovo rămâne o insulă, izolat, atunci cred că acest fapt nu e în interesul Uniunii Europene, cum nu e nici în interesul cetățenilor din Kosovo. Permiteți-mi să vă mai spun că în ultimii 5-6 ani, noi, nu doar că am avut un dialog între Kosovo și Serbia, ci am început să creăm o nouă relație între cele două țări. Nu spun că relația s-a schimbat între cele două țări, însă s-a îmbunătățit. Am reușit să semnăm peste 20 de acorduri. Pentru noi, în guvernul, prioritatea principală este să vedem cum se pot pune în aplicare toate acordurile pe care le avem până acum. Cred că sectorul energetic, sistemul de justiție și asocierea comunităților ar trebui să fie punctele pe care să ne concentrăm în dialogul din următoarele săptămâni și luni. Dialogul a dus la o schimbare care e importantă și trebuie să o înțelegem într-un context istoric extins. Relația dintre Serbia și Kosovo a fost văzută întotdeauna ca un joc în care toată lumea are de pierdut în care există un singur câștigător. Cred că dialogul a schimbat natura acestei relații. După părerea noastră a guvernului, dialogul trebuie să aibă niște obiective clare un obiectiv important e recunoașterea reciprocă între cele două state. Fără aceasta, cred că dialogul între Kosovo și Serbia e un dialog inutil și lipsit de sens. Recunoașterea reciprocă trebuie să fie un punct central și obiectivul pe care trebuie să-l avem, un obiectiv strategic pentru următorii ani. Ne aflăm într-un dialog cu Serbia, nu doar pentru a îmbunătăți relația între cele două țări. Avem, de asemenea, o înțelegere regională a importanței acestui dialog. Pe lângă această relație între Kosovo și Serbia, mai există două provocări istorice în regiune, și anume, prima dintre ele este legată de nume, numele Macedonia. Nu voi vorbi prea mult despre acest fapt pentru că nu cred că e în mandatul meu, însă noi suntem foarte interesați ca regiunea să se dezvolte. Și situația internă din Bosnia care ne îngrijorează foarte mult. Și asta pentru că dacă regiunea aceasta eșuează, atunci și Kosovo va eșua. Noi încercăm să ne provoc, promovăm uh, politicile regionale. Statele din regiune trebuie să se sprijine și să fie unite și nu să se blocheze una, unul pe celălalt. Dialogul politic pe care l-am avut până acum ne arată că între Kosovo și Serbia avem nevoie și un dialog între societăți, un dialog între culturi, între uh, municipalități, între universități, un dialog între tineri. Toate acestea sunt foarte importante. Permiteți-mi să închei spunându-vă că cu sprijinul acestei instituții foarte importante, cu sprijinul Parlamentului European, cu sprijinul instituțiilor europene și cu sprijinul Uniunii Europene, regiunea s-a schimbat în ultimii 20 de ani jumătate din regiune face parte din Uniunea Europeană și NATO și cealaltă jumătate se află în etape diferite de apropiere de Uniunea Europeană. Însă avem sentimentul că în ultimii 2-3 ani, din cauza unor provocări istorice care încă nu au fost uh, rezolvate, cum ar fi relația între Kosovo și Serbia, situația din Bosnia și multe alte lucruri din regiune, e o lungă listă cu multe alte puncte, chestiuni care țin de minorități, de demarcarea frontierelor în regiune. În 2017, această regiune se află în iad. Și atunci când am mai luat cuvântul în această instituție, acum trei ani, în 2014, cred, cred că atunci am fost uh, ultima oară în fața dumneavoastră, uh, ei bine, dar atunci am avut un discurs mai pozitiv despre regiune, pentru că cred că acela a fost unul, din cel mai, unul dintre anii cei mai importanți pentru regiune. Croația a devenit membru al Uniunii Europene și a dat un nou avânt acestei regiuni. Și Kosovo și Serbia în aprilie 2013 au ajuns la un acord istoric. Cred că acela a fost cel mai bun an al acestei regiuni, însă nu pot să vă promit că pot să spun același lucru cu privire la ceea ce se întâmplă în 2017. De aceea mi-aș dori să acordați o atenție tot mai mare acestei regiuni, să sprijiniți procesele începute acum 20 de ani. Cred că cu sprijinul dumneavoastră putem să construim un viitor mai bun. Mă voi opri aici, David. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat astăzi aici și mi-aș dori să avem un dialog cât mai sincer, cât atât cât de sincer poate fi un ministru de externe. Mulțumesc! Mulțumim! Vă mulțumim pentru această introducere și comentariile făcute. Și acum avem lista vorbitorilor, mai avem încă doi vorbitori. Bine, avem 11 colegi care doresc să intervină, dar vrem să auzim și răspunsurile domnului Hojac și de aceea sugerez ca fiecare să vorbească timp de două minute. Începem cu doamna Lunacek. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule ministru, în acest, la această reuniune a FED. Mă bucur că în această dimineață am avut mulți membri, cred că am numărat 11 și alții care nu au putut să vină pentru lansarea grupului de prietenie între Parlamentul European și Kosovo. M-am bucurat că dumneavoastră ați putut să fiți prezenți și încă doi membri importanți ai Congresului și președintele Comisiei pentru Integrarea Europeană și Afaceri Externe, care sunt alături de noi în sală și le urez și acestora bun venit. Uh, Reuniunea a fost una foarte bună și cred că vom avea astfel de schimburi mai des, pentru că ne ajută să creăm o mai mare înțelegere pe chestiuni critice care există și despre care vrem să știm și noi. Voi începe cu o parte din chestiunile pe care le-ați menționat și voi încerca să mă încadrez în cele două minute. Una dintre acestea are de a face mm, două lucruri. Uh, vizele și situația din regiune. Pentru liberalizarea vizelor, cred că s-a tot discutat acest subiect. Este esențial ca adunarea să voteze în legătură cu Muntenegro. Dumneavoastră nu faceți parte din, acest, um, din această adunare, dar avem membri acolo. Kosovo e ultima țară din regiune ai care cetățenii nu pot să călătorească liber. Avem alte țări mai mari care nu fac parte din procesul de aderare, cum ar fi Ucraina, Georgia, care au liberalizarea vizelor și îmi doresc același lucru pentru Kosovo cât de repede posibil. Majoritatea Parlamentului vrea același lucru, așa că depinde acum de adunare să uh, meargă mai departe cu ratificarea și atunci uh, va veni rândul nostru să acționăm. Domnule ministru a spus într-un mod foarte corect că mai există cinci membri ai Uniunii Europene care nu au recunoscut Kosovo aveți mai mult de jumătate care v-au recunoscut. Majoritatea dintre noi și eu personal ne-am dorit ca Kosovo să fie și membru ONU. Ați vorbit de situația din regiune. Sunt de acord cu dumneavoastră și am discutat și aici în cadrul Parlamentului despre faptul că Uniunea Europeană și-a pierdut poziția în regiune, nu doar în Kosovo și și altundeva și asta pentru că nici noi nu facem cât ar trebui. Și apoi când vine vorba de dialogul între Serbia și Kosovo, vă rog să mai acordați încă o jumătate de minut, domnule președinte, sunt raportor pentru Kosovo. Doamnă președinte, știți cât de strictă sunteți dumneavoastră când vă aflați la prezidiu, de aceea, spune președintele, nu, regulile sunt valabile pentru toată lumea și pentru vicepreședinți. Vorbesc ca raportor pentru Kosovo. Nu, încă o propoziție, doamnă vicepreședinte. Influența în regiune pe care o au Rusia și Turcia e un lucru pe care, de care noi parlamentari ar trebui să fim conștienți și să consolidăm Uniunea Europeană în Kosovo și în statele din regiune și nu să lăsăm lucrurile așa cum sunt. Vă mulțumim, doamnă Lunacek, și și eu aștept să-mi acordați mie încă un minut la următoarea sesiune plenară la Strasburg, cu siguranță. Următorul vorbitor din partea PPE, de Actuson. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru de externe, ne bucurăm că vă avem alături de noi la Bruxelles. Ne-am întâlnit cu dumneavoastră și delegația dumneavoastră acum o jumătate de oră, cred, la alarea grupului de prietenie UE Kosovo. Din nou vreau să vă urez bun venit la Bruxelles și în Comisia AFET. Am avut un schimb de opinii excelent la acest grup de prietenie și acum o săptămână și jumătate ne-am întâlnit la Priștina. A fost o reuniune foarte importantă. Am avut acolo un schimb de opinii cu privire la toate chestiunile importante care au rămas de rezolvat în ceea ce privește relația noastră și integrarea. Am pus o întrebare la reuniunea din această dimineață. Nu am primit un răspuns pentru că nu era destul timp, așa că mă voi reîntoarce la această întrebare. E legată de corupție. Corupția e una din condiții, în cele două condiții care au mai rămas pentru a fi îndeplinite pentru liberalizarea vizelor. Întrebarea mea, după ce am vizitat țara dumneavoastră recent, am această întrebări, de fapt sunt două ce faceți astfel încât să ameliorați percepția publicului în ceea ce privește media. Media spune că mai există o singură chestiune de rezolvat și anume cea legată de demarcare. Apoi, când veți putea să rezolvați ce a mai rămas de rezolvat în termen de luptă împotriva corupției și criminalității organizate. Aș dori să știu ce aveți de spus. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim acum domnul Freund din partea și de. Mulțumesc, domnule președinte. Voi continua de unde, s-a, de unde a fost întreruptă doamna Lunacek. Glumesc, glumesc. Solidaritate austriacă, spune președintele. Prietenie austriacă, dincolo de orice fel de probleme politice pe care le-am putea avea. Nu, aș dori să Continui cele spuse de doamna Lunacek și influența Rusiei în regiune. Am discutat despre aceasta și în cadrul grupului de prietenie, însă aș dori să avem un public, public mai larg, un răspuns dat într-un fața unui public mai larg. Există mai mult decât zvonuri că Rusia încearcă să intervină în Balcanii Occidentali că se folosește de slăbiciunile Uniunii Europene, astfel încât să își îmbunătățească influența în regiune. Aș dori să știu cât din acest fapt e valabil și pentru Kosovo? Și cum resimțiți această problemă, cred că îi putem spune astfel, în regiune, în întregimea sa? Mulțumesc! Mulțumim! Acum domnul Nat are cuvântul. Mulțumesc! Por la explosivă. Mulțumesc! Am o întrebare în legătură cu situația explozivă No quiero incidir en preguntas que ya han sido realizadas. Vreau să mă refer la întrebările deja întrebate. Am o întrebare în legătură cu situația explozivă din Macedonia. Țările vecine, uh, Albania, Kosovo și, bineînțeles, Grecia, dar și Bulgaria, nu prea fac nimic pozitiv pentru a calma situația care riscă să explodeze. Credeți că soluționarea problemelor între comunitatea albaneză și cealaltă care face parte din această țară, nu credeți că cea mai bună cale de a rezolva problema e să se creeze grupuri de solidaritate și să acționeze împreună comunitatea albaneză și din Kosovo pentru a rezolva situația conflictivă din Macedonia? Mulțumim, domnule Nard. We come to Ms. Și acum are cuvântul doamna Șuița. Mulțumesc, David. Domnule Hogea, vă mulțumesc că ați venit aici. Vreau să vă felicit pentru acest grup al prieteniei pe care l-ați lansat în această dimineață și eu mă voi alătura acestui grup pentru că mă interesează foarte mult și vreau să sprijin progresul înregistrat în Kosovo. La începutul discursului ați menționat faptul că uh, sunteți provocați de niște actori care nu sunt din Uniunea Europeană. Nu i-ați menționat, însă cred că vă gândeați la Rusia, la Turcia. Nu ați spus nimic despre relațiile dintre Kosovo și Turcia. Poate ne-ați putea spune ce fel de relație există. Ca vicepreședinte al acestei delegații pentru Bosnia-Herzegovina și, și Kosovo, singurul progres pe care pot să îl observ eu, e introducerea codului 383 telefonic. Nimic altceva nu s-a schimbat. Cum e posibil să nu reușiți să ajungeți la un acord în ceea ce privește demarcarea frontierelor cu Muntenegru? aveți vreo influență asupra adunării, pentru că acesta este singurul obstacol, astfel încât să ajungeți la liberalizarea vizelor. Așa că puteți să ne dați mai multe informații. Mulțumim! Doamna Ward are cuvântul din partea S și D. Mulțumesc! Și eu mă bucur că am inaugurat acest grup de prietenie Kosovo-Uniunea Europeană astăzi vreau să vă spun câte ceva despre lucrurile care mai trebuie rezolvate în etapa post-conflict. Kosovo are deja legislație pentru includerea supraviețuitorilor violențelor sexuale în categoria supraviețuitorilor de război, veteranilor victimelor adică legislația în ceea ce privește statutul veteranilor, invalizilor, martirilor, membrilor armatei de liberare a Kosovului și membrii familiei lor. Cei din Kosovo au spus că vor sprijini femeile supraviețuitoare ale violențelor sexuale, însă nimic nu s-a întâmplat până acum. Când Comisia de Stat pentru documentarea verificarea violurilor își va începe munca? și când supraviețuitorii vor putea să, aib, să aibă garanții legislative și sprijin concret, cel de care au nevoie. Eu și colegii mei vom fi foarte atenți să vedem dacă aceste promisiuni vor fi respectate pe teren. Mulțumim și acum din partea ALDE. Este Weigel? Domnul Weigel. Nu, domnul Rados, aveam numele greșit. Mulțumesc, mulțumesc domnule președinte, vă mulțumesc domnule ministru pentru introducerea făcută. Ați atins mai multe subiecte și cel care s-a discutat cel mai mult a fost demarcarea cu Montenegru și lupta împotriva corupției și liberalizarea vizelor. Ne-ați vorbit de asemenea despre relațiile cu Serbia și dialogul. Ne-ați vorbit într-un mod pozitiv. E de salutat acest fapt. Dar Scopul acestei discuții este, bineînțeles, ca cele două state să se recunoască una, unul pe celălalt. Ne spuneați de anul 2013, când în principiu s-a ajuns la un acord în ceea ce privește poziția comunității sârbe din Kosovo, însă de atunci nu s-a avansat prea mult. Uh, Așa că acesta ar trebui să fie un prim pas care ar trebui să fie făcut pentru o normalizare și recunoaștere reciprocă. Ați putea să ne dați informații mai exacte în ceea ce privește etapa în care se află dialogul între Kosovo și Serbia, dacă ținem cont de relațiile dintre cele două state. Vă mulțumesc, vă mulțumim domnule Rados. Și acum, domnule Pitideos. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, uh, domnule ministru, în uh, comisia noastră și vă mulțumesc pentru informațiile pe care ni le-ați dat. Eu aș avea două întrebări. Recent, președintele țării dumneavoastră și președintele Albaniei au emis un comunicat comun în care vorbeau despre o uniune între Kosovo și Albania. Care ar fi rostul acestei uniuni? Ce ați avea de câștigat dacă s-ar face această uniune? Și în al doilea rând, Albania, după cum știți și dumneavoastră, exprimă vedere expansioniste, își dorește o Albanie mare și asta față și de alte țări, inclusiv față de Grecia. Dacă ar fi să se întâmple așa ceva, dacă s-ar face această uniune, vă rog să-mi spuneți, în aceste condiții, uh, dacă Grecia ar trebui să vă recunoască țara sau nu. Mulțumesc. Vă mulțumim. Doamna Sandra Calniete. Mulțumesc, domnule ministru. Voi fi foarte directă. Sunteți binevenit aici, însă noi în Parlamentul European suntem alarmați de tensiunile în creștere în uh, regiunea Balcanilor Occidentali. Aș dori de asemenea să lansez un apel la poporul dumneavoastră să nu se lase sedus de retorica naționalistă curentă. E atrăgător acest discurs și o știu din țara mea proprie. Există țări terțe, cum e Turcia, Rusia, islamul radical, de asemenea încearcă să vă influențeze societatea și aș vrea să știu cum evaluați dumneavoastră influența acestor Uh, actori. Și ultima întrebare mai precisă. După eliberarea și întoarcerea în Kosova lui uh, Ramos Karadzic, care sunt perspectivele continuării dialogului cu Serbia pentru o normalizare a relațiilor între țara dumneavoastră și acest vecin și Serbia? Mulțumesc. Mulțumim, doamnă Calniete, și în ultimul rând, domnii Peterle și Cucan. Mulțumesc. Domnule ministru, vă mulțumesc uh, pentru cuvintele foarte clare și răspicate pe care le-ați spus aici. Situația, cred eu, e și mai gravă decât decât purgatoriul pe care l-ați menționat dumneavoastră. Ce s-a întâmplat? Acum 25 uh, de ani uh, are urmări și acum, în prezent, și e de datoria noastră comună și e responsabilitatea noastră comună să împiedicăm astfel de evoluții. Să nu cumva să ne întoarcem la trecut. La unele din întrebările mele s-a răspuns deja, însă aș vrea să pun o întrebare pe care am pus-o și în cadrul grupului de prietenie. Unii promovează o idee a unei pieți unici în Balcanii Occidentali. Deci ce credeți dumneavoastră despre o astfel de idee? Mulțumesc. Și domnul Eduard Cucan acum. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, uh, domnule ministru, în Comisia de Afaceri Externe. Printre lucrurile menționate a fost și vitalitatea societății kosovare și faptul că aveți cea, ce, sunteți cel mai tânăr stat cu populația cea mai tânără din Uniunea Europeană. Da, aveți dreptate. E uh, uh un activ bun, să zicem așa, cu condiția să fie gestionat bine. Întrebarea mea, dumneavoastră sunteți uh, profesor universitar, aveți o uh, experiență și ce credeți despre dialogul liderilor politici uh, din Kosovo în legătură cu viitorul uh, dezvoltării acestei țări. Dragi colegi, vă mulțumesc pentru întrebări și comentarii. Avem cam 15 minute pentru răspunsurile domnului ministru. La ce spunea domnul Peterle, aș vrea și adaug și eu ceva. Ce credeți despre această idee de a crea o piață unică pentru cele șase țări din Balcanii Occidentali? Deci aveți cuvântul 15 minute maxim. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate întrebările pe care mi le-ați adresat și pentru francheța dumneavoastră și pentru sprijinul pe care l-ați uh, arătat uh, concomitent față de Kosovo. Voi încerca să vă dau tuturor răspunsuri cât mai clare. Doamna Luna Cec a pus o întrebare în legătură cu ceea ce facem noi referitor la liberalizarea vizelor și ce se ar putea întâmpla în Parlamentul nostru în ceea ce privește ratificarea demarcării graniței cu Muntenegrul. Nu e o problemă intrastatală. Avem uh, relații uh, excelente cu guvernul de la Podgorița și suntem mândri să vedem că această țară se îndreaptă către uh, apartenența la NATO. Pentru noi asta e foarte important, nu important doar pentru Muntenegru. Și e vestea cea mai bună, practic, din această regiune în perioada 2016-2017. Referitor acum la ultimul criteriu pentru a putea călători fără vize și referitor la ce facem noi ca guvern pentru îndeplinirea acestui criteriu. Uh, în următoarele zile, Parlamentul uh, se va întruni într-o sesiune pentru a readuce în discuție această <clears throat> lege privind ratificarea acestui acord și sperăm să avem suficiente voturi pentru ratificare și pentru a îndeplini ultima condiție impusă de Uniunea Europeană. Iată ce intenționăm să facem noi ca guvern. Însă, să vă spun sincer, pe mine mă frustrează foarte mult uh, acest lucru, care tot a fost răgănat de ani de zile, însă știți mai bine ca și dumneavoastră că un parlament funcționează ca un parlament, iar primii miniștri nu ar trebui să facă comentarii, deoarece avem fiecare mandatul nostru. Domnul Adaxon a pus întrebări legătură cu combaterea corupției și a crimei organizate statul de drept rămâne o prioritate pentru noi, ca guvern. Și am făcut multe. Și misiunea EULEX ne-a sprijinit extrem de mult, însă ca guvern trebuie să vă spun că avem un angajament clar. Combaterea corupției și a crimei organizate e o prioritate. Procurorii, sistemul de justiție, poliția, de asemenea fac o treabă foarte bună în ultimele luni pe acest front. Și avem progrese, am făcut progrese bune în ceea ce privește obiectivele stabilite împreună cu Uniunea Europeană și de aceea doamna Mogherini a venit la Priștina și a declarat că demarcarea frontierei este ultima condiție ce trebuie întrunită. Nu așa am interpretat noi lucrurile, ci Așa a interpretat Uniunea Europeană progresele pe care le-am realizat până acum, care sunt uh, impresionante în ceea ce privește combaterea corupției și a crimei organizate. Acum referitor la întrebarea adresată de domnul Freund, rolul Rusiei și dacă Rusia influențează uh, Kosovo. Nu, deloc din cauza politicii noastre, din cauza contextului nostru cultural intern, însă cred că există anumite țări din regiune care, din punct de vedere geopolitic, dar și uh, din punct de vedere al uh, Constituției, al alcătuirii interne, reprezintă o extindere a Rusiei și ar trebui, de exemplu, să ne gândim la modul în care Serbia colaborează cu Rusia. În 2000 11 au uh, construit uh, uh, a, o a doua bază militară majoră într-un oraș Niș, nu departe granița cu Kosovo, cu Muntenegru și cu Bulgaria și e clar că ne îngrijorează construcția acestei baze militare. În 2000, când Putin era premier, a venit într-o vizită în regiune, a participat la un summit regional de la Zagreb și pentru prima oară în public a spus că pentru Rusia, Balcanii, după zona Mării Negre, reprezintă a doua prioritate în politica sa externă. Pe vremea aceea, la vremea aceea, nu l-am prea luat în serios, însă ce am văzut în ultimii 2-3 ani e parcă uh, trecutul nostru, din nou, istoria noastră care se repetă. Și vorbim despre competiția geopolitică împotriva Occidentului în Balcani. Și mă gândeam clar atunci la Rusia. Rusia își folosește toate mijloacele economice, comerciale, diplomatice, energetice – orice influență tip software pentru a influența situația internă din această regiune. Și deoarece această regiune e cumva într-o sală de așteptare, Rusia încearcă practic să-și exercite influența din ce în ce mai mult. De aceea, un angajament și un sprijin din partea Uniunii Europene spre o aderare la UE, spre o aderare la NATO reprezintă ceva crucial. Nu ar trebui să renunțați, cred eu, din cauza contextului intern din anumite state membre. Ar trebui să știți clar cum vreți să se configureze această regiune în următorii 10 ani. Aș putea să mă întind foarte mult pe această temă, să președintele mi-a tras atenția că nu am timp și vreau să vă dau tuturor niște răspunsuri. Domnul Nard a pus o întrebare în legătură cu situația din Macedonia. E o situație foarte importantă pentru Kosovo și ne-am dorit ca Macedonia să reușească să descurce bine. Însă ce se întâmplă? Relația mea cu uh, premierul Nicola Popovski e minunată. E un prieten, vorbim zilnic. Însă, situația internă din Macedonia și nu doar în ultimele trei luni din acest an, ci de ani de zile, e ce în ce mai polarizată. Deci societatea e din ce în ce mai uh, polarizată, macedonienii sunt din ce în ce mai polarizați și asta nu are de a face cu existența vreunei amenințări din exterior, din partea, zicem, a Kosovului sau... Ceea ce se întâmplă acolo e că există abordări diferite din partea a două partide politice și E clar că există o presiune asupra instituțiilor democratice pentru a avea o soluționare democratică a situației uh, în urma alegerilor. E de văzut ce se întâmplă în Scopie între cele două partide politice rivale se dorește să se creeze percepția unei uh, interferențe din partea Kosovului sau Albaniei în uh, politica internă din Macedonia. Însă, în același timp, uh, ne-am dorit ca și comunitatea albaneză din Macedonia, care nu e o minoritate, peste 30% din macedonieni sunt de origine albaneză, deci sunt o minoritate majoră. Deci ne-am dorit ca ei să facă parte din viața publică, să fie prezenți în toate nivelurile de guvernare și de veacuri. Comunitatea noastră care reprezintă, după cum spuneam, cam 30% din populația Macedoniei, deci de secole e o populație care a existat acolo, care nu își poate folosi limba maternă. E clar că asta e o problemă. Însă noi ne-am dorit ca albanezii din Macedonia să fie o parte mai activă din viața publică, economică și ne-am dorit ca Macedonia să se îndrepte către uh, apartenența la NATO și la Uniunea Europeană, iar relațiile noastre cu Macedonia sunt excelente și vom face tot posibilul pentru a ne menține o legătură puternică. Doamna Șuița a pus o întrebare în legătură cu relația dintre Turcia și Kosovo. Trebuie să vă spun foarte clar că avem relații foarte bune cu Turcia. Turcia e un jucător important pentru noi, nu doar în sud-estul Europei, ci și la nivel internațional. Și schimburile dintre cele două guverne sunt importante. Însă, după părerea mea, cam circulă un mit uh, în legătură cu investițiile turcești în regiune. Nu știu dacă am consultat datele nu, nu știu dacă prin consultarea datelor am avea motive reale de îngrijorare. Domnul Radoș a pus o întrebare în legătură cu dialogul. și în legătură cu modul în care privim noi acest dialog pe viitor. Vom face tot posibilul pentru a implementa o manieră de asociere a comunității sârbe din Kosovo. E în interesul nostru și al comunității sârbe și ca să fiu sincer, foarte sincer, Kosovo a fost niciodată îngrijorat de drepturile pe care comunitatea sârbă le poate avea în țara noastră. sârbii de la noi au cele mai multe drepturi, nu doar ca minoritate vorbind, deci nu doar în țara noastră, ci în ansamblu în Europa. Să în același timp nu ne-am dorit ca sârbii kosovari să fie un fel de extindere, extensie a Sârbiei folosiți în Kosovo pentru a se amesteca în treburile interne ale acestei țări. Și de aceea vrem să stabilim această asociație a municipalităților. Însă, în același timp, această asociație a municipalităților ar trebui să-i sprijine pe sârbii kosovari să participe mai mult uh, la societatea uh, noastră pe ansamblu, deci să nu îi departajeze practic de restul societății. Deocamdată am făcut mari progrese în ceea ce privește integrarea, lor la nivel local. Există 10 municipalități conduse de sârbii kosovari au 10-11 fotolii parlamentare, participă, sunt membri în instituție, însă ambii suntem din aceeași regiune și știți care e problema. Serbia niciodată nu a avut interesul să îi sprijine pe sârbii din Croația, din Kosovo, din Muntenegru sau în altă parte, niciodată nu a dorit să-i sprijine pentru că aceștia să fie o parte activă din țările respective, ci a folosit de cele mai multe ori drept modalitate de a se amesteca în treburile acestor țări din regiune. Acum, cum văd eu dialogul pe viitor? Peste 2-3 ani va trebui să stăm la masa negocierilor cu Serbia pentru a obține un acord prin care să obținem uh, includerea Kosovului în Organizația Națiunilor Unite și prin care să obținem o recunoaștere reciprocă între cele două țări și prin care să tindem către un proces de reconciliere, un tratat de pace care trebuie semnat de ambele țări. Kosovo e un stat independent și acest dialog nu este despre statutul Kosovului, nici despre suveranitatea noastră, Deocamdată ne-am concentrat pe anumite chestiuni pragmatice și ne-am dorit să avem o a doua etapă a negocierilor pentru recunoaștere reciprocă și apartenență la ONU. Fără asta, dialogul nu are niciun rost. Nu va schimba nimic în ce privește relațiile dintre Kosovo și Serbia sau nu va face nimic pentru a soluționa una din cele mai mari probleme istorice din uh, rezoluție și anume normalizarea relațiilor dintre cele două țări. Domnul Peter de Mos, sper că v-am citit corect numele. Un om noi Pitedeus, mă scuzați, sper că v-am citit numele cum trebuie, am studiat greaca veche, în tinerețe, am și tradus din Platon în germană. Eu admir foarte mult țara. Referitor la cea de-a doua întrebare, nu prea sunt de acord cu dumneavoastră. Ați întrebat de ce Grecia ar trebui să recunoască Kosovo. Mă întrebați retoric, spuneați că nu aveți E bine, n-aveți niciun motiv să nu recunoașteți Kosovo, niciun motiv intern și niciun motiv în contextul regional. Kosovo este o țară nouă. De-a lungul istoriei am avut întotdeauna relații bune cu grecii. și recunoașterea noastră e o platformă bună pentru a stimula și mai mult stimula relațiile dintre țările noastre. Și mă bucur că am uh, organizat un for uh, de afaceri la Priștina cu oameni de afaceri din Grecia acum câteva luni și vă spun, pentru mediul de afaceri uh, elen, țara noastră este o destinație de investiții interesantă. De asemenea, la nivel instituțional se cooperează foarte bine între cele două țări. Acum, referitor la ah, acest discurs, această retorică cu privire la o Albanie mare și unită, nu e principala noastră îngrijorare, vă spun, în Kosovo. Kosovo e un stat independent și va rămâne ca atare. Și ne dorim ca relația noastră cu Uniunea Europeană să fie mai puternică și ne dorim de asemenea relații bune cu toate celelalte țări. Doamna Calniete, ați întrebat dacă ați pus o întrebare în legătură cu menținerea negocierilor. După liberalul Ramos Radina. Da, dialogul e important, se va continua. Însă cel mai important e să știm ce vrem să obținem prin acest dialog. Unele din acordurile atinse până acum au fost puse în aplicare, altele nu și cred că ar trebui să ne concentrăm pe implementare dar și pe etapa a doua dialogului. Petrele me... Domnul Petrele m-a întrebat despre piața comună. Voi fi foarte sincer. Cred că dacă anumite țări din regiunea noastră au acord de liber schimb cu Rusia și cineva le sugerează inițierea unei piețe libere, atunci trebuie să ne întrebăm dacă această piață comunică ar trebui să fie o piață comună legată de cea europeană sau de cea rusească. Noi ne opunem unei astfel de idei pentru că Serbia și Bosnia încă nu au recunoscut Kosovo. Și doar datorită acestei politici de nerecunoaștere apar tot fel de obstacole uh, pentru companii și sectoarele noastre economice ar suferi. Ar uh, suferi. Uh, nu, nu avem încă un regim uh, de liberă circulație fără vize în regiune și nici în Uniunea Europeană câte vreme nu există o liberă circulație a persoanelor, a mărfurilor, a capitalului, atunci uh, nu știu ce piață comună am putea avea. Însă, uh, și la Priștina și în uh, Balcane, în altă parte, există, există temerea că extinderea pieței comune asupra țărilor noastre ar putea să fie un fel de substituent pentru politica de extindere. De aceea chiar vă invit să Eh, reflectați la acest eh, lucru. Noi tocmai am semnat acordul de stabilitate și asociere. Este foarte important pentru noi acum să punem în aplicare acest eh, acord și să nu pierdem vreme și având politic cu acest acord privind o piață comună. Trec la întrebarea domnului Edward Cucan. ah, da, se corectează vorbitorul. În ce privește victimele uh, violenței sexuale, uh, iau, iau notă de observația dumneavoastră și voi vorbi la întoar- după întoarcerea mea în țară cu membrii ai guvernului nostru, pentru că această chestiune este, o, este prioritară pentru noi ca uh, guvern. Este foarte important să susținem victimele războiului. Uh, Eh, indiferent de grupul de victime din care acestea fac eh, parte. Atât eh, președintele actual, cât și fostul președinte au considerat acest lucru a fi una din prioritățile noastre. Cred că Uh, platforma inițiată acum câțiva ani uh, în Regatul Unit este poate cea mai bună pentru a discuta și soluționa această problemă. Ultima întrebare acum uh, din partea domnului Edward Cucan, care este un mare și fervent susținător al Balcanilor și al Kosovoului. Aveți dreptate, Kosovoul este cea mai vitală și cea mai dinamică societate și din cauza indicatorilor demografici, dar și datorită contextului intern eh, pe care l-am avut. Adică, între iunie 1999 și până în 2007-2008 și chiar după aceea, eh, a existat o eh, prezență foarte intensă a comunității internaționale la Kosovo. Tocmai de aceea suntem și noi atât de deschiși în același timp avem o diasporă foarte răspândită de la Norvegia până în Africa de Sud și din Portugalia până în Statele Unite. Și datorită acestei comunități de diasporă, societatea noastră evident nu mai este cea care a fost acum 20 de ani. Încercăm să folosim acest capital social pe care îl avem azi, nu doar pentru îmbunătățirea situației economice, dar și pentru a dezvolta o veritabilă cultură politică în Kosovo. Ce impact are uh, acest uh, lucru asupra politicii uh, partidelor, asupra relațiilor noastre internaționale? De multe ori, Uh, partidele exploatează aceste aspecte uh, pentru interesele lor uh, interne, dar există o cultură a deschiderii, a speranței, a avântului în Kosovo și cred că datorită acestui spirit dinamic, Kosovoul va reuși în cele din urmă. Eu nu le spun prietenilor noștri din opoziția de la Priștina ce să facă. Eh, dar eh, să știți că chiar și în eh, Parlamentul nostru la Prișina avem uneori schimburi de opinii foarte democratice și foarte deschise. Vă mulțumim foarte mult, domnule ministru Ogea. Apreciem onestitatea cu care ați participat la dezbaterea de azi și sperăm să avem și pe viitor schimburi de opinii cu dumneavoastră. Cred că această întrevedere a fost foarte valoroasă vă urăm mult noroc și succes uh, în demersurile dumneavoastră, în special pe lângă liberalizarea regimului de vize. Vă mulțumesc! Right, ladies and gentlemen, we come to item number 18, a deep... Trecem la punctul 18, uh, o scurtă prezentare a vizitei Uh, ad hoc a avut loc în Pakistan între 18 și 21 aprilie. Opt membri ai comisiei noastre, uh, numiți și cei uh, opt magnifici, Dosh, uh, Amjad Bashir, Jean Lambert and me. Au participat la această delegație cu un program intens la Islamabad și în alte localități. Am avut uh, schimburi de întrevederi cu uh, uh, schimburi și întrevederi cu miniștri, ONG-uri, think tank-uri și alte organizații. Pe site-ul AFET a fost publicată o declarație de presă. La Islamabad ne-am întâlnit cu consilierul special al primului ministru și ministrului de afaceri externe, cu ministrul comerțului, care este și implicat în grupul de prietenie, Pakistan-UE, cu președintele uh, Adunării Naționale Pakistaneze, cu membrii ai Adunării Naționale și Senatului, care pentru prima dată, cu acest prilej, uh, pentru prima dată în istoria Pakistanului, s-au întâlnit într-o reuniune plenară comună. Ne-am întâlnit și cu uh, liderii celor uh, trei partide politice de opoziție, și cu alți reprezentanți ai unor organizații politice. La Peshawar ne-am uh, am vizitat un centru de repatriere pentru refugiați afgani și uh, școli de fete susținute financiar de Uniunea Europeană. Ne-am întâlnit și cu reprezentantul uh, adunării regionale uh, legislativul din regiunea aceea. Ne-am întâlnit și cu uh, președintele uh, Parlamentului Regional din Punjab și în cele din urmă ne-am întâlnit și cu uh, un ONG, Comisia pentru Drepturile Omului din Pakistan. Am discutat relațiile UE-Pakistan și am uh, vorbit despre un nou plan strategic care urmează fie pus în aplicare în anul acesta. Am vorbit despre interese și provocări uh, comune. În mod uh, specific am vorbit despre aspecte de bună guvernare și despre statul de drept. Am abordat relațiile internaționale Pakistanului cu India, China, dar și cu statele Unite și am vorbit despre uh, aspecte de securitate, cum ar fi lupta împotriva terorismului în regiune. A fost o delegație foarte bine pregătită și vreau să mulțumesc gazdelor noastre pakistaneze pentru ospitalitatea cu care ne-au primit. Atât despre acest, uh, această informare în legătură cu vizita Comisiei AFET în Pakistan, dacă mai este cineva care dorește să intervină. Domnul Danjon. Vous avez parfaitement euh, Mulțumesc, domnule președinte. Ați făcut un rezumat foarte bun al activităților foarte importante pe care le-am avut în această vizită în Pakistan. Mie mi s-a părut o vizită foarte interesantă și vreau să mulțumesc secretariatului și echipei din, din Islamabad care au pregătit sosirea noastră într-un context complicat, pentru că Contextul de acolo a fost următorul. Exista verdictul Curții Supreme în ceea ce privește Panama Papers. Uh, un scandal care afectează familia primului ministru, lucruri despre care am discutat acolo. Eu cred că această vizită a fost una de calitate. Deplasările pe care le-am făcut pe teren au fost greu de organizat, însă reușesc să clarifice starea de fapt. am putut să vedem pe teren cât de divers este Pakistanul și cât de complexă este această țară. În etapa de follow-up, o continuare a acestei misiuni atât de bogate, ca urmare eu cred că membrii AFET și SEDE, sub Comisia pentru Securitate și Apărare, cred că au suficiente informații pe care să le aprofundeze acum aceste subiecte care țin de securitate să fie continuate prin intermediul SEDE. Autoritățile europene din Pakistan nu au dorit să avem o multitudine de subiecte abordate, ci uh, au insistat să discutăm și pe alte domenii de parteneriat decât securitatea, însă și securitatea cred că e un domeniu care trebuie să se bucure de atenția noastră și e un domeniu în care pe viitor trebuie să ținem cont. Apoi mai există problematica nucleară, apoi cea cele legate de terorism și apoi problematica legată de frontiere vecinătatea cu Afganistanul, care în continuare este un loc cu multe probleme. Și cred că ar trebui să ne gândim și la o misiune care să se orienteze mai bine pe un dialog cu militarii pakistanezi. Nu e un lucru ușor, însă cred că e un lucru care ar completa foarte bine munca pe care am făcut-o în cadrul misiunii și mulțumesc încă o dată pentru organizare. Thank you, Anu Dajon. Mulțumesc, uh, domnului Dajon domnul Mikens. Domnul Mamekens, nu vreau să repet ceea ce ați spus uh, și dumneavoastră și domnul Danjon. Aș vrea să mă concentrez pe trei elemente pe care le consider importante. Mai întâi, consider că este uh, pozitiv faptul că Uniunea Europeană susține educația din Pakistan am uh, construit uh, școli de fete la Peshawar și a fost uh, impresionant să vezi cât de mare este dorința de a învăța în aceste școli. Este foarte important ca fetele și femeile să fie Uh, susținute în eforturile lor de a dobândi o educație bună, pentru că islamiștii uh, tocmai asta încearcă să împiedice. Apoi, colegii noștri pakistanezi au subliniat importanța unui acord de liber schimb în uh, Comisia AFET și în Comisia pentru Comerț Exterior trebuie să dezbatem această temă. În al treilea rând vreau să amintesc chestiunea refugiaților la doar, do- la, zeci, la doar 20 de kilometri de Peșaur am vizitat uh, o tabără de refugiați uh, unde am întâlnit oameni uh, care au petrecut unii dintre ei chiar 25 de ani în această tabără. Pentru că au fost alungați și acum 25 de ani uh, din uh, teritoriile care acum sunt conduse de Taliban. Deci, uh, chestiunile uh, de securitate menționate și de Donjon uh, trebuie discutate în continuare um, și la nivel de ambasador. Mulțumesc, domnule Mamikins. Și acum domnul Bashir. Cu toate că a trebuit să-mi scurtez vizita, trebuie să spun că această delegație a fost foarte bine organizată, am reușit să ne întâlnim cu factori de decizie foarte importanți, uh, mă rog, cu excepția primului ministru, care uh, a trebuit să renunțe în ultima uh, clipă din cauza unei întâlniri a Curții Supreme. Am observat așadar că există voință politică din partea factorilor de decizie și și o deschidere politică de a discuta toate temele uh, politice. Nimic nu a fost uh, ascuns sub preș, uh, nimic, niciun subiect nu a fost evitat, ceea ce este extrem de lăudabil și uh, mă bucur că relațiile bilaterale UE-Pakistan uh, sunt uh, pe un trend uh, pozitiv. De asemenea, cred că ar trebui să adresăm o invitație primului ministru Sharif uh, de a ne vizita la Parlamentul European, pentru că uh, fiecare astfel de vizită, fiecare întâlnire directă reprezintă un pas mare înainte și poate elimina multe din neînțelegerile și prejudecățile care există. Mulțumesc, spune domnul președinte, ultimii trei colegi, mai întâi domnul Radoș, doamna Lambert și după aceea colega McGill. Domnule Radoș. Și, și mai era pe listă și domnul Iurec din Polonia. Dar cred că atât, aici se închide lista vorbitorilor, da? Domnule Radoș. Mulțumesc, domnule președinte. Oh, ah, ok. Eh, hvala lijepa, gospodine. Încă o dată. Mulțumesc, domnule președinte. Ați rezumat foarte bine vizita noastră. Pakistanul este o țară foarte importantă cu multe provocări interne. Ultimul schimb de putere însă a fost uh, unul pașnic și sperăm că și de acum încolo schimbările la, uh, schimbările la guvernare vor fi democratice. Există conflictul cu India uh, ce privește Cașmirul, există vecinătatea cu Afganistanul, o țară foarte instabilă. Deci vreau să evidențiez doar un singur aspect uh, și anume uh, uh, problema blasfemiei niște femei, eh, când în timp ce am fost acolo, am citit în presă că niște femei au acuzat pe cineva de blasfemie, unde un act de blasfemie comis cu un deceniu înainte eh, și, și au ucis acea persoană. Eh, noi, noi am fost foarte consternați de această situație Uh, relațiile uh, în societate par să nu fie foarte uh, bine reglementate și radicalizarea este practic peste tot prezentă. Mulțumesc, Jean Lambert, acum. Thank you. I was there in my capacity as chair of um, Parliament's delegation for relations with. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt membru în delegația pentru Asia de Sud-Est. Mai întâi, în ce privește uh, acordul GSP Plus uh, de, la care a aderat și Pakistanul în 2014. Uh, există aici uh, niște mecanisme nume, numite celule interdepartamentale care încearcă să progreseze pe calea implementării celor 27 acorduri importante. Comisia Independentă pentru Drepturile Omului și interlocutorii noștri din Punjab au uh, susținut că acest mecanism este uh, unul foarte bun și că a adus la progrese în ce privește legiferarea drepturilor femeilor, uh, problema problemei violenței împotriva femeilor și altele. Deci există, e nevoie de un sistem de monitorizare în continuare a acestor eforturi de legiferare, dar cred că este de asemenea un foarte bun exemplu pentru punerea aplicare a GSP+. În ce privește coridorul China-Pakistan și implicațiile uh, acestuia la nivel regional, constatăm că acest coridor trece parțial prin Belugistan și pentru cei care sunt uh, interesați de subiect, uh, trebuie să știți că, de altfel, uh, este o delegație din Belugistan care ne-a vizitat și ne vizitează azi și va exista o întâlnire cu această delegație în după amiaza aceasta. În ce privește actele de blasfemie, s-a, o Parlamentul pakistanez a recunoscut printr-o rezoluție că trebuie să uh, intervină în, această, în aceste ritualuri prin, uh, printr-o reglementare legislativă, nu de abolire, dar oricum că această situație trebuie rezolvată. Nina Gil, acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord, cu, de acord cu colegii care au spus că a fost interesant și că am salutat această șansă de a participa acolo. Uh, Partea pakistaneză și-a dorit să existe un dialog și cred că e bine. Însă pentru mine, reuniunile care au fost cele mai informative și mai bune au fost cele cu societatea civilă. Așa că mă bucur foarte mult că am avut o serie de astfel de reuniuni acolo. Cred că e important să ne reamintim ce fel de îngrijorări am auzit acolo în ceea ce privește drepturile omului și libertatea de expresie. Colegul meu, domnul Rodă, spunea înainte de legea blasfemiei, cu două zile înainte să ajungem, un student a fost linșat pentru că a fost acuzat de blasfemie în mediile sociale. Am auzit și despre o femeie acolo, o profesoară care a i s-a tăiat gâtul. Cred că ar trebui să încercăm să vedem cum putem să ne adresăm la acest climat de intoleranță față de minoritățile religioase. Câteodată sistemul judiciar pare să nu poată să rezolve asemenea probleme și e ceva ce trebuie să facă guvernul. Cred că legea privind blasfemia este pusă în aplicare într-un mod mult prea extins și ar trebui să existe garanții mai puternice astfel încât să fie protejată libertatea de exprimare. Punctul atins de doamna Lambers la GSP+. Cu siguranță ne putem folosi de acesta ca un avantaj, astfel încât să ne adresăm și unor asemenea probleme. Avem nevoie de informații și să vedem că într-adevăr se acționează pe chestiunile semnalate de societatea civilă în discuțiile cu noi. Și apoi și finanțarea din golf și elementul de ură care există. Cred că și acestea sunt puncte foarte importante pe care nu trebuie să le uităm. Mulțumesc! Vă mulțumesc, stimați colegi. Tot mai mulți colegi cer să intervin acum. Vreau să vă spun că avem deja o întârziere de 15 minute și mai avem o dezbatere legată de raportul privind America de Sud și un atelier care începe la 12.30. Încerc doar să fac astfel încât să ne încadrăm în timp. Domnul Iore care acum cuvântul. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, pe scurt, aș dori să întreb dacă există informații noi obținute în cazul Vasibibi. și aș sugera ca în toate contactele cu Pakistanul să le spunem interlocutorilor noștri că relațiile noastre reciproce au un impact foarte mare în ceea ce privește imaginea islamului. Pakistanul a fost văzut întotdeauna ca o țară pluralistă în vest. A existat un regim autoritarian sub generalul Musharraf și trebuie să ne amintim și de familia Bhutta. Însă Pakistanul a fost un stat pluralist. Și acum vedem care sunt reacțiile comunităților musulmane față de creștini și Cazul Asibibi ne arată care e abordarea societății în ceea ce îi privește pe creștini. Politicienii din această țară ar trebui să fie conștienți de toate acestea și cu tot respectul față de toți politicienii care au fost amenințați. Însă aceste amenințări nu îi dezleagă de responsabilitățile pe care le au. Mi-aș dori mai multe informații dacă aveți despre acest caz. Domnule Iurec, domnule Iurec, aș sugera să avem o conversație privată mai târziu despre acest subiect. Nu cred că ar trebui să discutăm despre acest caz în reuniunea AFET publică, pentru că ține de diplomație tacită. Să mă contactați și vă voi spune ce informații am obținut în Pakistan. Acum, doamna Zavco. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt pentru că ați făcut o rezumat bun al vizitei noastre. Aș dori să subliniez o întrebare. Cele 60 de milioane de femei care nu au fost înregistrate pentru alegeri, care nu au cărți de identitate. Cred că e o chestiune care ar trebui să fie urmărită. Sunt de acord cu colegii mei care au vorbit de securitate. Securitatea e foarte importantă. Există acești refugiați care se întorc și care după 30 de ani sunt și acolo. Am vorbit cu o parte din aceste fete, fetele care nu li se permite să meargă la școală și există și au există pericole mari legate de securitate pentru ele mai târziu, așa că e ceva ce trebuie să discutăm. Mulțumesc acum, domnul Nart. Eu quiero integrarme în profund. Mulțumesc. Ne interesează asociația, uh, situația societății. Să nu uităm că acolo doctrina Hanafi lui Obandi uh, are practic o mare influență. Asta e substratul radical al talibanilor. Aceștia au fost uh, educați în școlile Obandi, deci majoritatea madraselor asta învață acolo. Și dincolo de asta există, bineînțeles, uh, manipularea de în partea serviciului de informații al armatei pakistaneze, Inter-Service Intelligence. Însă toate acestea sunt urmările unei radicalizări dure în aceste madrase obandis. Acesta a fost substratul radicalizării și a integrismului islamic. Și să nu uităm că principala victima a terorismului islamist este poporul pakistanez. Însă e clar că, din punct de vedere social, ceea ce se întâmplă e foarte îngrijorător, dincolo de structura politică, de familia Buto și alte povești ce țin de uh, politica acestei țări. Mulțumim și acum domnul Galer. Mulțumesc foarte pe scurt, îmi pare rău că nu am putut să particip la această vizită. Însă o întrebare, în urma observațiilor doamnei Gil, vorbea de acele femei cu care s-a întâlnit acolo. Întrebarea e următoarea. Aceste femei acum, adică are singura minoritate care au reguli de vot separate și despre care am discutat de două ori la recomandările pe care le-am dat la alegerile precedente. Uh, Anul trecut un ministru mi-a spus că acest sector, uh, sector de vot pentru această minoritate nu mai există și că au fost integrați în sistem. Ați discutat despre acest lucru cu Comisia pentru Alegeri. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru întrebări. Trebuie să mă uit la colegii mei. Nu cred că am primit altfel de informații, toată lumea are aceeași reacție. Domnule președinte, multe din recomandările dumneavoastră au fost abordate atunci când um, eram observator la alegeri de, nu au fost puse în statut, însă au recunoscut faptul că încă nu le-au pus în aplicare. O parte din recomandările dumneavoastră nu au fost adresate, însă ne-au asigurat că acest lucru se va întâmpla până la următoarele alegeri. Mulțumesc, stimați colegi, vă informez și asupra faptului că munca domnului Galler a fost lăudată de mai multe ori când am vorbit cu interlocutorii noștri. Mihail a făcut foarte bine ca uh, șef observator al alegerilor data trecută. Alte comentarii văd că nu e cazul, atunci putem să trecem la punctul numărul 19, relațiile politice UE-America Latină. E o primă examinare a raportului din propria inițiativă cu privire la relațiile politice între Uniunea noastră și America Latină și Caraibele. Colegul nostru, domnul Javier Lopez de la S&D, este raportor și îi voi da acum cuvântul. Permiteți-mi să vă reamintesc, stimați colegi, că e organizat un atelier, un workshop, în ceea ce privește sectarianismul în Orientul Mijlociu și în Nordul Africii, în această cameră. Mai avem 40-45 de minute pentru acest punct. Acum domnul Lopez are cuvântul. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Voi face o scurtă prezentare în legătură cu rațiunea de a avea acest uh, motivul de a avea acest raport și care este obiectivul final. În primul rând, raportul se prezintă pentru a renoi sau pentru a da un nou impuls relațiilor. Dat fiind că ultimul raport de referință de acest tip avea deja șase ani, e raportul Franca, aprobat în acest Parlament, însă în acești șase ani s-au întâmplat foarte multe lucruri, atât în America Latină cât și în Uniunea Europeană. În Uniunea Europeană au avut loc schimbări profunde, crize care s-au tot acumulat. În 2010, de pildă, nu aveam Serviciul European de Acțiune Externă, acesta tocmai urma să fie inaugurat. Deci transformări majore aici, după aia am avut și referendumul din Marea Britanică, deci transformări profunde și în același timp și în America Latină ciclul uh, de dezvoltare economică a materiilor prime, am avut schimbări politice în uh, ultima vreme, s-a deteriorat situația în anumite zone, deși acolo schimbări profunde care afectează relațiile dintre noi. Deci șase ani de transformări. Însă, în același timp, uh, cu valori comune și cu niște interese comune mai ales după schimbările care au avut loc la nivel internațional anul trecut. Acest, prin acest raport uh, arătăm că după uh, ce la Casa Albă avem o nouă administrație, după ce s-a schimbat întreaga panoramă internațională, Uniunea Europeană va trebui uh, să caute actori la nivel internațional, actori care să vadă relațiile internaționale în mod asemănător. La ce mă refer? Apărarea multilateralismului, a societăților, apărarea societăților deschise, a dialogului și a, a legii. Și nu doar asta, ne gândim și la o agendă pe care o avem noi în comun cu America Latină. Încercăm să avem abordare orizontală și constructivă, ceea ce e foarte relevant pentru noi. Încercăm să transmitem mesajul clar că în urma noii situații internaționale, pentru noi e o prioritate strategică această relație cu America Latină, e leit motivul întregului raport, însă după aceea se fac și propuneri concrete. În primul rând, aș vrea să explic că acest raport poate fi folosit pentru a stimula agenda pe care avem noi în ceea ce privește acordurile. Acum există patru astfel de acorduri, acordul de dialog politic cu Cuba, care are un impact regional, negocierile cu Mercosurul, care au o importanță economică importantă, și renoirea acordurilor comerciale cu Chile și cu Mexic. Însă nu e vorba doar de acorduri instituționale, ci și de agenda pe care o avem în comun și pe care încercăm să o detaliem aici. Nu doar avem aceeași viziune în ceea ce privește relațiile internaționale, ci avem și o agendă în comun. Vrem să stimulăm o creștere inclusivă care să permită o redistribuire a bogăților, vrem să combatem paradisurile fiscale, avem o agendă pentru egalitatea între sexe. De asemenea, combatem um, discriminările categoriilor mai vulnerabile din societate, de asemenea o altă problemă, terorismul, care bineînțeles are legătură cu traficul de droguri în America Latină, să avem deci probleme comune în ceea ce privește. Avem um, probleme de securitate diferite, însă o agendă uh, în comun. De asemenea, subliniem faptul că relația noastră este foarte instituțională în momentul de față și că avem, uh, de exemplu, instrumente puternice, summiturile, diplomația parlamentară, Eurolatul, de exemplu, și că de asemenea avem și cooperare pentru dezvoltare. Deci sunt chestiuni pe care vrem să le abordăm în acest raport, deși există și un aviz al Comisiei DEVE. Se menționează de asemenea câteva cazuri concrete, procesul de pace din Columbia sau cazul Cubei, deși uh, abordarea se dorește a fi biregională. E criteriul principal cu care s-a lucrat pe marginea acestei prime propuneri. Și pentru a încheia, aș vrea să vă spun că e un raport care își are un rost mai ales deoarece în toamna viitoare va coincide cu o agendă foarte încărcată în ceea ce privește uh, relația. Avem summitul cu Uniunea Americii Latine în Salvador, avem reuniunea Eurolat în septembrie și știm că și SEA și Comisia pregătesc o nouă strategie, o nouă uh, comunicare pentru relațiile cu America Latină și știm că se pregătește și un aviz. Uh, deci e un raport deoarece poate duce la un consens în acest uh, Parlament European și e un raport care ne va ajuta să facem legătura cu restul elementelor din agenda noastră comună din această toamnă. Deci pentru ca America Latină să fie bine um, inclusă pe agenda Uniunii Europene și sper ca prin uh, amendamentele resturilor, din partea resturilor, uh, din partea celorlalte grupuri politice, mă scuzați, să putem îmbunătăți acest text. Șapte persoane țin să intervină, opt colegi, nouă chiar. Colegi would like to speak, and I think that the lingua franca și cred că limba pentru celelalte 45 de minute va fi spaniola. Începem cu domnul de Grandes. Gracias, señor presidente. Muchas gracias al... Mulțumesc. Îi mulțumesc și raportorului pentru spiritul cu care a lucrat la acest raport. Îi mulțumesc pentru spiritul de consens. Va fi un element uh, adecvat pentru a găsi un consens aici. E un raport pozitiv însă care se poate îmbunătăți, cred eu, și de aceea înaintăm amendamente. Otros que debe corregirse. Anumite aspecte pot fi îmbunătățite, altele corectate și unele amendamente ar trebui să se refere la chestiuni care nu sunt uh, Uh, explicitate. Există elemente pozitive, dar și unele negative. De exemplu, nu putem trece cu vederea situația din Venezuela, o chestiune asupra căreia Parlamentul s-a exprimat în termeni atât de clar. Și în al doilea rând, nu putem doar să spunem că, iată, există multe instrumente regionale, să spunem că acestea au și carențe și că trebuie soluționate acestea. Și în cazul Mercosurului e clar că avem o, o șansă enormă. S-a schimbat și guvernul în Argentina, s-ar putea ca lucrurile să o ia pe o cale mai bună, însă să nu uităm că am avut și mari probleme legate de acest instrument. De asemenea, să vorbim despre violența socială, violența mm, de pe străzi care uh, afectează situația societății, cum ar fi cazul Salvadorului. Să nu uităm de asemenea că în unele țări există atitudini, atitudini totalitare unde opoziția practic dispare, Nicaragua de pildă. Cuba, dialogul politic e foarte important, nu mă voi referi la asta, însă e clar că va trebui să avem aici uh, un aviz pozitiv și trebuie abordate teme uh, importante, trebuie abordate cu responsabilitate și asta indiferent de faptul dacă regimul e la înălțime sau nu. Din punct de vedere economic, trebuie să facem eforturi pentru că anumite elemente să fie uh, obiectul unui uh, consens. Mă gândesc la statul de drept, mă gândesc la faptul că trebuie um, atrase investițiile, mă gândesc la inflația care e mare și uh, e un obstacol pentru investiții, la diversificarea economiei, la siguranța juridică pentru a atrage investiții pe termen lung. Uh, și închei deteriorarea situației drepturilor omului, populismul, populismul violența împotriva femeilor, terorismul și, bineînțeles, trebuie să colaborăm și în ceea ce privește ajutoarele, asistența, deoarece în cazul Columbiei și Perului trebuie prelungite Uh, sistemele, programele de asistență pentru dezvoltare, mai ales știind că aceste țări au suferit niște catastrofe naturale foarte grave în uh, ultima perioadă. Vă mulțumim. Domnul Ternac. De fapt, nu am cerut să intervin, dar voi spune câte ceva. Dar întotdeauna punem numele dumneavoastră pe listă. Da, Mulțumesc, au, vor fi alegeri generale și țara mea de curând în viitor. Noi sprijinim în continuare niște relații consolidate cu America de Sud și asta face grupul meu politic. Îl felicit pe raportor Javi Lopez pentru munca făcută. Întorcându-mă la ceea ce s-a spus acum câțiva ani, și anume PIB-ul întregii Americi Latine, luat împreună. E de aceeași uh, dimensiune ca Republica Chineză. Cu Venezuela avem valori democratice comune, cum ar fi statul de drept, independența media, ci există, isto- există legături istorice importante cu peninsula iberică. Eu am călătorit foarte frecvent în America Latină mai ales în Chile, în Argentina, în Columbia și, bineînțeles, eu sprijin niște relații consolidate cu acest continent. Există um, acorduri de liber schimb de primă generație între Chile, Mexic și Uniunea Europeană. Acum mă bucur că afacerea Mercosur va fi reînviată. Cred că e păcat pentru statul meu fapt care începuse să obțină beneficii de pe urma acestor acorduri de liber schimb, că Brexitul va avea loc cam în același timp când există un acord Mercosur cu Uniunea Europeană. Așa că Regatul Unit va trebui să renegocieze la nivel bilateral acorduri cu toate statele din America Latină. Am vorbit cu ambasadorul Republicii Dominicane în Regatul Unit și cu ministrul eh, de, pentru comerț. Există diferite acorduri cu state din America Latină și zona Caraibilor care vor fi puse în pericol și va trebui să facă acum totul la nivel bilateral. La toate acestea va trebui să ne gândim cu atenție în următorii ani, înainte de Brexit. Să eu și grupul meu politic sprijinim relații mai apropiate cu această regiune și e evident faptul că America Latină are multe în comun cu noi, mult mai multe decât China. Thank you, Charles Mulțumim, domnule Tannock, și acum domnul Nart. El... Eh, Raportul eh, lui Javier Lopez mi se pare bun. Există câteva elemente pe care țin să le subliniez, printre care unul cu pregădere, mai ales situația explozivă din Venezuela. Nu putem să lăsăm asta în afara raportului. E o situație foarte tragică, care în cel mai bun caz va duce la o confruntare civilă deschisă și în cel mai rău caz la o intervenție militară. E o lovitură de stat continuă acolo din partea acestui uh, dictator uh, ales, așa cum a fost uh, și Hitler de altfel ales, domnul Maduro. Al doilea rând, e absolut fundamental să abordăm problema corupției cât mai clar. Corupția e un rău endemic în această regiune, în America Latină și trebuie să menținem clar sprijinul nostru pentru separarea clară între puteri. Justiția e pilonul de combatere a corupției și închei uh, vorbind despre Cuba. Acordul încheiat între UE și Cuba nu mă face, practic, uh, uh, să văd lucrurile dintr-o perspectivă atee, nu doar agnostică. Uh, ce fac uh, acolo în Cuba? Militarii practic controlează totul în economie. Există o entitate numită Algaesa care reprezintă principala putere economică de natură militară din Cuba. Prin urmare, e fundamental ca în aliniatul despre Cuba să vorbim despre faptul că acordul economic uh, trebuie neapărat să fie acompaniat de uh, progrese în ceea ce privește drepturile omului. Și o spun, fiind foarte sceptic, libertățile și uh, drepturile intră în contradicție cu hegemonia politică și economică a, ligor- a oligarhiei uh, castriste și postcastriste. Deci e un oximoron aici. Ce facem? Dezvoltarea economică va duce la dezvoltarea politică? Nu. Cine crede așa ceva, practic uh, crede în uh, povești de a dormi copiii. Vă mulțumim, domnule Nard, domnul... Gracias, președinte. Bueno, dar las gracias al ponente por... Uh, Coso, permă. Mulțumesc. Îi mulțumesc și raportorului pentru textul prezentat, care are elemente pozitive. Există multe proiecte de integrare, se, fac, se pune accentul pe relația cu CELAC. Bineînțeles, există lucruri care nu sunt pe placul nostru. Todo Trebuie nuanțate anumite lucruri. Această idee de a avea o abordare biregională față de cea pe care o aveam înainte, de a avea proiecte strict comerciale, care însă, din punctul nostru de vedere, nu duc la apariția de bogăție pentru populațiile acestor țări. Acum câteva elemente. Îngrijorarea față de situația presei. 14 jurnaliști au fost asasinați în America Latină, dintre care 7 doar în Mexic. Recent a fost asesinat un uh, ziarist în Morelos, tot în Mexic. Dispariții forțate și referitor la Columbia ne îngrijorează asasinarea apărătorilor drepturilor omului sau uh, reapariția grupărilor paramilitare care ar putea duce la eșoarea acordului de pace. Și în orice caz, uh, o să încercăm să vă ajutăm. Gracias. Mulțumim. Domnul Urtasun, din partea verzilor. Bună ziua! Și eu vreau să-l felicit pe raportor pentru textul care e foarte bun. Putem uh, lucra pe marginea acestuia împreună foarte bine. Mai mult, uh, raportul vine la momentul potrivit, când Parlamentul European poate transmite un semnal, cum spunea și raportorul, pentru a da un nou imbold acestor uh, relații regionale. Deoarece Europa și America Latină au menirea uh, să facă lucruri uh, importante împreună pe scena internațională, mai ales văzând uh, că există, a apărut această internațională reacționară care vrea să distrugă toate structurile de cooperare multilaterală, UE și America Latină pot juca un rol important în comun pentru a menține o agendă în comun, pentru a menține un nivel de ambiție în ceea ce privește acordul la Paris, pentru schimbarea climatică, la ONU și așa mai departe. Asta e foarte important. Putem, de asemenea, să Uh, ne bazăm pe ceea ce a făcut UE bine în ultimii ani și ceea ce merită uh, salutat. De exemplu, procesul de pace în Columbia, noul acord cu Cuba, care va permite ca UE să joace un rol important. Și în... e vorba mai ales despre ceea ce putem construi împreună, clădi împreună. Și în această nouă agendă rănuită, poate vom veni cu câteva amendamente către raportor pentru a vedea cum anume putem uh, avea o agendă internațională de combatere a fraudei fiscale, de combatere a inegalităților, deoarece datele sunt îngrijorătoare în anumite zone din America Latină în ceea ce privește inegalitatea. Problema datoriei. Uh, America Latină propune, de exemplu, o structură de mm, uh, o restructurare a datoriei în cadrul ONU. Și închei. Uh, egalitatea între sexe, la care s-a referit și raportorul aici, UE poate să facă multe. Avem instrumente bune, Convenția de la Belen sau Convenția de la Istanbul din cadrul Consiliului Europei și avem și un capitol specific în uh, planul de acțiune. Deci e clar că în ceea ce privește egalitatea de sexe putem face multe lucruri bune în comun. Deci atât câteva din elementele pe care le voi transmite <laughs> raportorului. Um, Mulțumim. Free speakers first. Ultimii trei vorbitori în încheiere. Mai întâi domnul Salfranca. Mulțumesc și eu vreau să vă mulțumesc uh, pentru muncă, domnule raportor. E o bază foarte bună pentru relațiile noastre cu America Latină și subliniez și eu, e un raport care vine exact la timp, uh, înainte de summitul din toamnă. Poziția a fost explicată de domnul uh, de Grandes. Eu ar vrea doar să mă refer la câteva aspecte care într-un fel sau altul ar putea fi completate. Asocierea strategică biregională nu e un succes consolidat, ci mai degrabă o aspirație. Uh, e foarte important să se accelereze negocierile uh, pentru acordul UE-Mercosur și în decembrie avem noi ocazia să o facem, cred eu. Și ar fi bine să stabilim un calendar, să spunem că ne dorim o ratificare în cadrul actualei uh, legislaturi, de pildă. Și referitor la acordurile cu Mexic și cu Chile, nu ar trebui doar să salutăm inițierea acestora, ci ar trebui și aici să stabilim un termen Uh, pentru ca SEAE să încheie aceste acorduri și eventual să le și ratifice. Și acum referitor la asistența și cooperarea pentru dezvoltare. Unele țări cu venituri medii ar trebui, da, se pot, pot beneficia de pe urma acestui instrument, însă trebuie să cerem revizuirea acestui instrument uh, mai ales în ceea ce privește folosirea sa pe termen mediu. Și închei spunându-vă că trebuie să găsim și un mecanism printr-un memorandum de înțelegere eventual, prin care să avem o colaborare mai metodică și mai uh, ambițioasă cu Organizația Statelor uh, Americane. Și închei cu o întrebare. Care va fi calendarul, domnule Lopez, față de comunicarea Comisiei și ASEAE? Eu cred că această comunicare ar trebui să vină cam în același timp cu noi. Uh, pentru că, așa cum spunea raportorul la început, să putem avea aici un efort comun care să implice toate instituțiile comunitare. Mulțumesc. Sis. Obrigado. Eu queria também saudar o autor do... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-l felicit pe raportor, care eh, cred că a făcut un raport foarte bun chiar dacă mai încă pe loc de îmbunătățiri. Este foarte important să ne referim la situația din Venezuela, care uh, reprezintă fără îndoială cel mai serios caz de uh, lipsă de respect față de drepturile omului în ultima vreme și în America Latina în general. Uh, există semne de intenție privind instaurarea unei uh, dictaturi veritabile. Și ceea ce dorește președintele venezuelan prin modificarea Constituției nici de cum nu reprezintă voința poporului venezuelan. Deci acest lucru trebuie reflectat și în uh, raport. În al doilea rând, cu toate că în principiu sunt de acord cu raportul, cred că trebuie să ne concentrăm mai îndeaproape asupra analizei socioeconomice din America Latină, care este foarte diversă. Nu toate statele din America Latină sunt deschise cooperării cu Uniunea Europeană, de pildă, și trebuie să vedem, să evidențiem aceste diferențe. Uh, trebuie să și încercăm să vedem cum le putem, uh, cum putem depăși anumite obstacole există și alte țări care poate n-au mers atât de departe ca Venezuela, dar în care uh, observăm uh, de asemenea un trend uh, spre autocrație. Deci deficitele de democrație afectează multe țări din America Latină și Uniunea Europeană trebuie să fie alături de cele țări care, de pildă, luptă împotriva corupției. Domnul Salafranca a spus că mai sunt multe de făcut. E adevărat și îl susțin. Privind uh, în urmă și analizând rapoartele pe care le-a făcut uh, domnul Salafranca în trecut, cred că uh, trebuie să ne reîntoarcem la unele din ideile care au fost cuprinse în acele rapoarte. Mulțumesc, domnul Mina Anmon, în încheiere. Timul, dar nu în cele din urmă. Mulțumesc, domnule raportor, pentru munca dumneavoastră. Marea majoritate a celor care au intervenit uh, uh, văd lucrurile cam în același fel, însă aș avea și eu câteva de spus, relun ceea ce au spus colegii de Grandes și Sala Franca. Mă uit la aliniatele, la primele două aliniate. Relația cu America Latină e văzută dintr-o perspectivă oarecum ce ține de conjunctura actuală. Eu cred că ar trebui să spunem că avem tot felul de legături istorice, culturale, din totdeauna. Nu știu, dacă nu, practic, eu mă gândesc că am putea uh, uh, folosi, practic, uh, același șablon pentru alte zone, să nu. America Latină e ceva diferit. Uh, relațiile noastre sunt specifice, au fost întotdeauna specifice și asta ar trebui să se oglindească bine în text. Dincolo de acest bloc din America Latină, există două țări care uh, sunt parteneri strategici, Brazilia și Mexicul. Și aș spune și asta în text, aș arăta clar acest lucru și ca și domnul Salafranca, aș fi mai ambițios în ceea ce privește Mexicul. Să se înceapă cât mai repede negocierile, din câte știu eu, au început. Ne-ar plăcea ca acestea să se încheie anul acesta. Avem acum și negocierile TTIP care sunt practic înghețate și de aceea negociatorii noștri la comisie ar trebui să accelereze negocierile nu doar cu Mexicul, ci și cu Japonia și cu Chile. Pentru Mercosur eu cred că ar fi nevoie de un aliniat specific. Se menționează mult la 5, e oarecum atenuată asta, asta chestiune, aliniatul 18, deci să fie mai ambițioși. Acum, summiturile iberoamericane la aliniatul 20. Dați fiind că e ceva ce ne afectează direct. Au fost niște summituri care au fost uh, renoite la Veracruz, de exemplu am avut uh, ultimul summit în Panama secretariatul ibero-american să-l avem, nu al summiturilor, așa să fie formularea și secretariatul. Și închei, domnule președinte eu cred că acest secretariat uh, nu supraveghează lucrurile, ci însoțește pro-tempore. Și de asemenea, cred că trebuie menționată în mod specific Alianța Pacificului. E ceva important, plin de dinamism și multe țări europene suntem acolo observatori. De ce n-a cerut doamna Mogherini ca UE să fie și ea observatoare în această structură Alianței Pacificului? Mulțumesc! Domnul Vistinson va continua să prezideze. Eu va trebui să plec. N-ar fi rău, cred, ca raportorul să poată uh, interveni timp preț de 3-4 minute, așa că eu mă retrag. Vă mulțumesc în primul rând pentru comentarii, pentru criticile aduse, pentru faptul că mi-ați la ce anume poate fi îmbunătățit în text. Există anumite neajunsuri ce trebuie umplute și, bineînțeles, Uh, sunt în mare parte de acord cu contribuțiile dumneavoastră din partea fiecărui grup, însă aș vrea să vă atrag atenția asupra câtorva lucruri uh, pe care le-am putea șlefui mai mult săptămâna viitoare. Da, sunt de acord și o situație de Venezuela e îngrijorătoare și gravă. Și a fost și o dezbatere pe care am avut-o în ultimele săptămâni aici. Acum, acest text a elaborat în primul rând uh, știind că se discuta și se aproba o rezoluție, așa cum s-a și întâmplat în legătură cu situația din Venezuela. Și odată ce era adoptată această rezoluție, ce deci a fost adoptată această rezoluție cu o majoritate uh, largă, va trebui să vedem uh, cum ne vom referi la situația tragică din această țară în textul raportului. Însă ideea era să respectăm negocierile care aveau loc și era ceva important pentru Parlament, era o situație specifică și urma să vedem care va fi modul în care vom aborda ulterior chestiunea. S-au spus foarte multe lucruri uh, importante și aș vrea să subliniez câteva dintre acestea. Bineînțeles, trebuie să vorbim despre corupție, justiție, s-a vorbit despre presă, despre libertatea presei, un alt aspect important. Sau au mai mulți colegi au menționat uh, situația din Mexic și faptul că și în Cuba există probleme interne grave și, bineînțeles, că ne interesează și ne preocupă toate acestea. Și trebuie să vă spun de asemenea că colegul Urtasuna are dreptate. E important, avem o agendă în comun, mai ales uh, la ONU. Acolo, pentru noi, uh, America Latină e un aliat strategic. Și sper să facem mai multe în acest sens, deoarece nu avem doar o viziune în comun, ci și o agendă comună. Și agenda asta comună trebuie să ducă la niște relații instituționale concrete. Și în ultimul rând, calendarul, termenele. Noi ne gândeam la toamna aceasta. Așa cum s-a spus, există mai multe elemente care se potrivesc, practic. Ar fi bine ca raportul să fie adoptat înainte de summit și din conversațiile care au loc uh, la um, comisie, deci ne dorim să, ca tot să fie aprobat după, după acest summit. Și ca să închei, vă reamintesc un lucru pe care îl știți cu siguranță. Bineînțeles că lipsesc elemente din text, însă știți că avem și un număr limitat de caractere și de aceea să vorbești despre relația bilaterală, biregională și despre tot ce se întâmplă în America Latină într-un singur test nu e deloc o, uh, o treabă ușoară. Însă vom face eforturi pentru a îmbunătăți cu siguranță textul. Mulțumim! To the rapporteur. Mulțumim raportorului. Vă informez că termenul pentru depunerea amenamentelor este 11 mai, ora prânzului. Cu aceasta am încheiat acest punct de pe ordinea de zi și ajungem la 20 diverse. Dacă nu, sunt, nu e nimic de înscris la diverse, următoarea noastră reuniune va fi pe 29 și 30 mai. Cu aceasta suspendăm reuniunea și trecem la workshop-ul privind sectarianismul în Orientul Mijlociu și în Africa de Nord. Uh, și întrerupem uh, pentru o pauză tehnică pentru a pregăti podiumul pentru vorbitorii indicați.